Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, bine ați venit la reuniunea noastră de astăzi. Am avut o întâlnire adineauri cu ambasadorul Turciei, care m-a informat despre situația în Siria și nu despre Cipru. Am zis, am vorbit de Cipru pentru că colegul meu Casulidis se uita foarte intens la mine când am spus că am avut o conversație cu ambasadorul Turciei. Am vrut să îi transmit în această conversație că din cauza problematicii complexe la granița cu Siria, am constatat totuși că există solidaritate și europenii, având în vedere numărul de migranți și refugiați, trebuie să arate totuși că există o capacitate de acțiune prin ECO, prin uh, puterea statelor membre și am exprimat necesitatea să facem mai mult. S-a decis ieri la birou, de asemenea că din această perspectivă, anul viitor vom avea o delegație AFET uh, în Turcia. Cred că în momentul acesta e un mesaj corect pe care îl transmitem, având în vedere problemele pe care le avem și cu negocierile pentru aderare. Sunt convins că trebuie să subliniem diverse aspecte, și anume că există foarte multe motive pentru care Turcia trebuie să facă parte din câmpul occidental. Eu consider că este un partener strategic, mai ales când ne uităm pe hartă și pe harta geopolitică și vedem ce probleme există în momentul de față. De aceea consider că este absolut indispensabil să tratăm acest subiect cu sensibilitatea necesară. Mă bucur că, de asemenea, pe un uh, punct uh, similar vom discuta cu secretarul general al uh, SAE, domnul Pierre Vimont, L-am rugat uh, foarte din scurt să vină la noi și îi mulțumesc pentru că a acceptat această invitație, pentru ca să ne raporteze despre situația din Siria, situația de la granița turco-siriană și să ne vorbească eventual și despre Liban, uh, capacitatea um, Consiliului de Securitate al ONU, poziția Rusiei în Consiliul de Securitate, problema um, aterizării forțate a avionului turcesc. Uh, evident, era vorba de um, armament și uh, produse militare la bordul acestui avion. Toate aceste aspecte care de dreptul internațional și dacă sau nu așa ceva este posibil și permis, de ce nu s-a făcut nimic, toate aceste lucruri uh, poate să ni le explice domnul Pierre Vimon și m-aș bucura dacă uh, ne poate transmite așadar tot ceea ce știe până acum. Îi mulțumesc foarte mult și dau cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. O să am o prezentare succintă la început, pentru că cel mai interesant ar fi ca europarlamentarii să aibă ocazia să îmi adreseze întrebări și voi încerca să răspund la aceste întrebări dacă voi putea. Acum însă aș dori să vă uh, prezint o actualizare a situației și ținând cont de faptul că marți în altul reprezentant uh, a fost la Comisia AFET și care v-a prezentat uh, o, uh, a venit cu o descriere foarte completă a tot ce se întâmplă acolo, poate ar trebui să vă dau o dimensiune puțin diferită uh, și să vă furnizez ultimile informații, pentru că nu aș dori să repet informațiile pe care deja le știți. Poate că mm, chestiunea cea mai urgentă sau dimensiunea cea mai urgentă a acestei situații o reprezintă aspectul umanitar, asistența umanitară. După cum știți, Uniunea Europeană s-a angajat cu 50 de milioane de euro mai mult să ajute refugiații și uh, populația strămutată uh, din Siria, care până la urmă reprezintă mai bine de 2,5 milioane de persoane. Uh, E vorba de o problemă foarte uh, gravă și foarte importantă pentru noi toți. Uh, au fost vehiculate mai multe idei, probabil că sunteți la curent cu o parte dintre ele. Între state membre s-a emis ideea că ar trebui să vedem cum asistența noastră ar putea să fie uh, trimisă direct acestor uh, persoane din țările învecinate. Asistența umanitară e acordată refugiaților la frontieră. Președintele dumneavoastră tocmai a menționat Libanul, Iordania, Turcia și chiar Irakul uh, dar cred că e foarte important să vedem cum putem acorda asistență și sprijin populației din uh, țările, uh, din, din țara respectivă, deci din Siria, în care uh, situația face ca uh, ajutoarele să ajungă mult, mult mai greu la aceste persoane. Deci uh, au fost vehiculate câteva idei în legătură cu felul în care putem acorda asistență mm, autorităților locale uh, în uh, o parte din zonele eliberate. De asemenea, să vedem cum am putea să încercăm să aducem uh, mai multă securitate în uh, spitale, personalului medical. Mai multe guverne au uh, propus o serie de idei și la ONU au loc dezbateri în curs și probabil că la Consiliul de Afaceri Externe, lunea viitoare, unele state membre vor veni cu propuneri concrete. Prietenii uh, de la ECO, prietenii de la DEFCO uh, analizează cu mare atenție uh, aceste propuneri și, de asemenea, din punct de vedere juridic, încercăm să ținem cont de toate regulamentele financiare sau alte restricții care ar putea apărea în acest domeniu. În ceea ce privește ocuparea propriu-zisă, situația și situația militară, Trebuie să fac două precizări, mm, pe lângă ce spunea Elmar înainte. Există, bineînțeles, aceste atacuri, schimburi de focuri între Turcia și Siria, care au loc uh, de o săptămână încoace. Nu s-a întâmplat nimic concret ieri, însă autoritatea autoritățile turce au explicat cu mare precizie că nu vor mai permite nimănui din uh, armata siriană obișnuită să bombardeze uh, teritoriul turc. Autoritățile turce au primit um, declarații de solidaritate de la NATO, de la ONU și de asemenea și de la Uniunea Europeană și bineînțeles că urmărim uh, îndeaproape situația și cu mare prudență. De asemenea, în ce privește chestiunea sancțiunilor, și ce s-a întâmplat ieri în, într-un aeroport din Turcia. O aeronavă din Siria a fost obligată să aterizeze acolo, încărcătura s-a fost uh, uh verificată. Din punct de vedere juridic, uh, de asemenea, urmărim îndeaproape uh, toate aceste evenimente. Prima evaluare a situației uh, e că autoritățile naționale, atunci când uh, sunt uh, în vigoare anumite sancțiuni, au uh, posibilitatea să verifice felul în care ele sunt puse în aplicare, dar va trebui să examinăm lucrurile mai în amănunt, mai ales în uh, contextul uh, reglementărilor uh, turce, să vedem uh, ce se poate face și ce nu. Uh, uh am primit uh, informații suplimentare față de cele vehiculate în mass media în legătură cu echipamentul care a fost descărcat din acest uh, avion, din această aeronavă și sperăm ca uh, în zilele următoare să mai primim și alte informații. Câteva cuvinte și cu privire la sancțiuni. Avem un pachet suplimentar care ar trebui să fie adoptat luni de Consiliul de Afaceri Externe, dar mai există dezbateri în curs și grupul de lucru de la uh, PSA și de la Coreper uh, va continua să dezbată acest subiect. Se adaugă tot mai multe nume la această listă a uh, activelor înghețate și a interdicției de viză și ne mai gândim și la alte sancțiuni economice care ar putea fi adoptate. Avem aici marjă de manevră pentru că, după cum știți foarte bine, am avut deja sau am impus deja o serie de sancțiuni de anul trecut. Referitor la opoziție și la situația opoziției, mai e o inițiativă care este monitorizată îndeaproape, inițiativa uh, adoptată de către autoritățile catare, care organizează un meeting uh, săptămâna viitoare în Qatar, uh, la care vor fi prezenți reprezentanții ai Consiliului Național Sirian, poate chiar mai bine de 400 de persoane, Uh, ideea fiind să se restructureze și să se consolideze uh, autoritatea Consiliului Național Sirian. E un proces care e deja, era deja în, uh, a fost deja în derulare și sperăm că rezultatul lui va fi proces, acestui proces va fi pozitiv. Dar la, vom avea loc o reuniune la care reprezentanții opoziției, mai ales din Uh, opoziția din uh, opoziția pe plan intern vor trebui să se pună de acord uh, cu privire la rezultatul cel mai interesant uh, privitor la opoziția siriană, respectiv acordul de la uh, Cairo de la începutul lunii iulie cu privire la platforma comună. Din nefericire până acum această uh, platformă comună nu a fost uh, validată de toți participanții și iată va fi o, încă o tentativă de a ajunge la un acord cu privire la această platformă. Și de asemenea uh, să, uh, se uh, urmă urmărească fazele de după uh, înființarea acestei platforme, cum opoziția ar putea să creeze un um, organism în care toate um, segmentele uh, opoziției să poată fi reprezentate. Deci urmărim îndeaproape și acest proces uh, în ce privește relațiile cu Liba Arabă și cu, Arabă și cu celelalte țări vecinate uh, care uh, joacă un rol foarte important în uh, chestiunea opoziției. În fine, uh, pe plan diplomatic, um, s-au făcut uh, eforturi diplomatice, uh, încercările de a lua măsuri la ONU și în alte instanțe uh, până acum nu au fost încununate de succes. Um, în altul reprezentanța a încercat să se întâlnească cu încearcă să se întâlnească cu președintele Assad, încercăm să îl sprijinim în încercarea sa de a uh, reduce diferența între grupurile, uh, uh, între grupurile opoziției. Ultima inițiativă lansată de autoritățile egiptene Quartetul cu Egiptul, Turcia, Iranul și Arabia Saudită Până acum această inițiativă nu a fost încununată de succes, în orice caz nu la înălțimea așteptărilor egiptene. Autoritățile din Arabia Saudită uh, au rămas în afara acestei uh, reuniuni, dar uh, au solicitat să fie informate cu tot ce se întâmplă și deocamdată nu uh, se prevede o uh, nouă reuniune. Însă consider că va trebui să examinăm uh, cu mare atenție această inițiativă din motivul simplu că a reușit să aducă la masa negocierilor țări din această regiune care au un rol uh, foarte important de jucat în această situație sau situația de la fața locului și credem că e o inițiativă foarte interesantă care trebuie să fie urmărită cu mare atenție. Și în altul reprezentant și uh, serviciul nostru Uh, păstrează un contact strâns cu autoritățile egiptene. Mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc. Gracias, Gracias. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Vimon. Eu aș fi vrut să vă adresez mai întâi două întrebări. Dumneavoastră ați vorbit despre întâlnirile diplomatice care vor avea loc în următoarele zile și vă mulțumesc pentru această informare. Uh, după părerea dumneavoastră, va avea loc deja o întâlnire cu un altul reprezentant la finalul acestei săptămâni și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră eventual despre o modificare a poziției pe care o au rușii. Eventual, poate că va avea loc o întâlnire deosebit de importantă până la urmă la Marrakesh, prietenii Siriei. Nu știu dacă dumneavoastră ați menționat deja această întâlnire și aș vrea să știu ce sperați dumneavoastră din această uh, întâlnire uh, de la Marrakesh? Pentru că se pare că rușii nu sunt gata să-și schimbe poziția. Cealaltă întrebare pe care doream să o formulez e Referitor la acest avion care este foarte la modă, o temă foarte dezbătută și care, avionul care a fost interceptat de către turci. Uh, componentele acelor misile, nu știu dacă acestea au fost analizate. Dumneavoastră, dacă vă amintiți, ceea ce s-a întâmplat în Afganistan a fost o situație similară în uh, momentul în care rușii în Afganistan aveau uh, toată forța uh, necesară și rebelii care nu aveau armament, nu aveau echipament, au reușit totuși să câștige luptele. Aș dori să știu care este analiza dumneavoastră referitor la această situație și, eventual, domnul Al-Assad, împreună cu armata sa, până la urmă vor avea câștig de cauză. Care este punctul nostru de vedere? Cel puțin sunt mulți care cred acest lucru. E adevărat, Rusia este, este, uh, este puternică și uh, nu știu exact cine reușește să alimenteze cu arme rebelii. Uh, poate că aceste arme au proveniențe diferite, ar rămâne de văzut de unde vin acestea. Însă, în orice caz, caz. Nu știu dacă până la urmă acești rebeli vor fi până la urmă uh, striviți, dacă uh, președintele Assad va avea câștig de cauză. Aș vrea să știu care este analiza dumneavoastră mai detaliată, mai fină pe această temă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Milamun a dat un exemplu foarte bun. Două minute a vorbit, dacă se poate, într-un minut jumătate, ar fi și mai bine. Doamna Gomes, poate reușiți dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte aș vrea să știu dacă ambasadorul Brahimi are ceva de, de a face cu această mare întrunire pe care Qatarul o organizează. Dumneavoastră ați spus că da, ă, observăm, dar aș vrea să știu, facem mai mult decât să observăm, tocmai pentru a da o mână de ajutor la, ă, știu eu, structurarea acestei opoziții fragmentate. Cealaltă întrebare pe care doream să vă adresez e o întrebare pe care și colegul Milan Mon a pus-o referitor la rolul Rusiei și uh, Uh, eventual cu perspective și către Iran. Um, eventual, noi vom ajuta, într-un fel sau altul, să stabilim coridoare umanitare, eventual în țări cum ar fi uh, țări care sunt aliați NATO, spre exemplu Turcia, tocmai pentru a asigura o aprovizionare cu ajutor umanitar pentru oamenii care se află acolo. Aici nu vorbesc de coridoare umanitare în Siria, ci mă refer la coridoare umanitare în țări învecinate, spre exemplu uh, Turcia, care a fost țara atacată de către uh, Siria. Și în final, orice încercare de a aduce Iranul la masa de discuții uh, din partea noastră, nu neapărat din partea egiptenilor, există așa ceva? Doamna are cuvântul acum. Thank you very much, uh, Chairman, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, domnului Vimo pentru această introducere. Câteva întrebări. Ați uh, descris unde, ce se întâmplă cu alți uh, actori globali, Qatar, Saudi Arabia, Iran. Aș vrea să mă concentrez însă mai mult pe rolul Uniunii Europene. Este evident că miza e foarte mare și că uh, jocul strategic se joacă, de fapt, și pe marginea a ceea ce ar trebui să se întâmple acum pe termen scurt în Siria și cred că acesta este un motiv de îngrijorare. O întrebare care se pune însă este ce poate face Uniunea Europeană pentru ca să ne îmbunătățim sistemul de sancțiuni și embargouri. Au existat mai multe exemple de arme care au fost transportate din Rusia către Siria prin teritoriul uh, Uniunii Europene, teritoriul maritim și uh, aș vrea să știu ce puteți să propuneți dumneavoastră față de statele membre pentru a îmbunătăți acest sistem. Ce sistem de informare are SAE-ul cu privire la creșterea extremismului în Siria? Mă îngrijorează per, faptul că anumite persoane sunt strivite în Siria între regimele opres, regimul opresiv și organizațiile violente care încearcă să-și sporească influența în Siria. Și Uniunea Europeană, cred eu, este actorul cheie care poate să asigure ca vocea democrației, drepturilor omului și a libertății să fie ascultată. Noi trebuie să fim partenerul acestor valori. Credeți că Turcia poate face mai mult pentru uh, fluxul enorm de refugiați și care sunt uh, posibilitățile de acțiune ale Turciei în, contextul NATO și în contextul uh, problematicii de parteneriat cu Turcia, ce poate face Turcia ca partener cheie al Uniunii Europene. Și Uniunea Europeană poate face mai mult în, cu nivelul său de acțiune și pârghile sale economice. Aceasta ar trebui să creeze totuși destul de multe pârghii de acțiune până acum. Cred că nu le-am folosit pe toate până acum și aș vrea să știu dacă există oportunități pe care le mai putem uh, explora în ciuda acestui uh, mediu și climat cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Tenok. Mulțumesc, domnul Mulțumesc, domnule președinte, domnule Vimo, mulțumesc că ați venit. Am câteva întrebări. Se poate, din punct de vedere militar, mai ales uh, dacă um, luptele se înrăutățesc, se poate, deci, de exemplu, dacă se impune o zonă de interdicție de survolare a teritoriului uh, sau dacă nu mai avem nicio cale de a ajunge la refugiați, ar putea să se activeze Consiliul de Securitate al ONU sau ce se întâmplă, avem, uh, se activează dreptul de protejare în dreptul care este activ în dreptul umanitar internațional sau uh, există posibilitatea activării unui mandat al uh, ONU. În timpul președinției cipriote am înțeles că se planifică contingente pentru accesul de masă al refugiaților din Siria. Puteți să ne spuneți care este situația în acest domeniu? Și în ultimul rând, puteți comenta, vă rog, care este rolul Qatarului, care pare să fie acum uh, foarte obișnuit să financeze tot felul de persoane prin Africa de Nord sau Siria, poate incluzând chiar salafiștii extremiști, religioși și ce face, ce joc joacă Qatarul, care este planul său și care este fundalul acestor acțiuni. Încearcă să-și cumpere influență din buzunarul său foarte mare. Văd că deja a început să inundeze Libia și Siria tocmai pentru elementele salafiste să financeze și să ofere armament. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Domnul Weigel. Thank you, Uh, uh, Secretary General, I think Domnule secretar general, în primul rând aș vrea să comentez ceea ce a spus dumneavoastră și aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și și doamnei uh, Ashton pentru ceea ce ați făcut până acum în acest domeniu. Cred că poziția noastră de bază trebuie să fie că suntem interesați politic de această problemă. Mă interesează de aceea să știu uh, mai mult decât ceea ce ne-a spus până acum uh, pe acest subiect. Ați spus deja destul de mult, e adevărat, dar ce putem face mai mult? Cum putem contribui mai mult noi, Uniunea Europeană, pentru a găsi o soluție politică? O altă întrebare este dacă cunoaștem configurația rebelilor, știm exact cine va prelua puterea odată ce această bătălie la fața locului va fi încheiată. Știm că există un pericol de talibanizare al Siriei. Suntem conștienți, deci, de toate dimensiunile conflictului în Siria. De asemenea, știm că Turcia trebuie să simtă sprijinul nostru ca membru viitor al Uniunii Europene, nu numai ca țară care este implicată în conflict. Deci eu cred că există totuși marjă de manevră pentru a avea o contribuție europeană în acest conflict. Cred că puteți eventual să ne spuneți uh, câteva din părerile dumneavoastră pe acest uh, domeniu. Mulțumesc. Thank you, Mr. Casulidis. Mulțumesc, domnul Casulides. Thank you very much. Mulțumesc. Este evident că Assad va pleca mult mai repede dacă cele trei minorități din Siria nu îi mai oferă o susținere pasivă. Vorbesc aici de aleviți, de creștini și de curzi. În toate cele trei comunități pe care le-am numit înainte, care sunt minoritare, există o, un sentiment de opoziție față de regimul Assad. Și cred că și la reuniunea pe care ați descris-o dumneavoastră, domnule ambasador, uh, în Qatar, cred că Qatarul încearcă să câștige importanță în Consiliul Național al Siriei, adică să întărească mișcările islamiste. Aceasta este ceea ce face ca aceste minorități să fie extrem de speriate de această posibilă configurație în Siria care ar putea să fie chiar mai rea decât cea actuală. Eforturile noastre, deci, cred eu, ar trebui să se concentreze pe uh, rezolvarea acestei probleme, iar ar putea să ne concentrăm pe Qatar, sunt de acord cu domnul Tenac, iar Arabia Saudită ar trebui să fie convinsă că forumul de opoziție este un forum uh, all-inclusiv, deci unul care, înglobă pe to- înglo- care înglobează pe toți și în care putem transmite mesaje importante către minoritățile care se simt oprimate. O a doua întrebare are legătură cu ceva pe care l-am citit în presă de curând. E vorba de un efort uh, de a ne pune de acord pe un guvern de tranziție cu vicepreședintele Farouk al-Shar. Aceasta fiind deja obiectul unor discuții între ministrul de externe turc și uh, cel rus. Aș vrea să știu dacă există vreo speranță ca aceasta să fie un început pentru o soluționare pașnică a conflictului. Iar uh, o a treia întrebare foarte pe scurt, atunci când vorbim de refugiați și despre coridoare umanitare pentru ei, Trebuie să ne gândim că refugiații, așa cum s-a spus de mai multe ori, nu sunt, uh, nu se merg numai în Turcia, există în Iordan mai multe, mai mulți refugiați, de exemplu, decât în Turcia și situația este foarte gravă și în această țară, tot din punct de vedere al refugiaților. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar general! Thank you. Mulțumesc, președinte. Foarte multe întrebări mi-au fost adresate și am să încerc să răspund la ele. Mai întâi, prima întrebare în ceea ce privește ministrul Uh, primul Lavrov, da, într-adevăr, va fi prezent, va fi prezent împreună cu ceilalți miniștri de afaceri externe și, după cum vă puteți imagina, avem o agentă de lucru deosebit de importantă. Mai întâi chestiuni bilaterale, sunt foarte multe chestiuni bilaterale ce trebuie discutate cu Rusia și, de asemenea, un alt subiect, Siria. Pentru că unul din scopurile acestui, uh, acestei mese uh, acestei cine este să vedem dacă putem găsi o bază de lucru comună în așa fel încât să putem îmbunătăți uh, intervenția noastră diplomatică. Uh, dar haideți să fim cinstiți, e destul de greu. Dacă ne uităm, spre exemplu, la prăpastia care există între cele două tabere, ca să spun așa, în momentul în care încercăm să le definim în interiorul Consiliului uh, de securitate, uh, întrebarea ce se pune este precondiționalitatea. Pentru opoziția din Siria și pentru foarte mulți parteneri din comunitatea internațională, uh, procesul acesta de tranziție, dialogul politic, uh, rezolvarea situației pe cale diplomatică pot avea loc doar ca o, dacă precondiția esențială uh, este îndeplinită și anume demisia președintelui Bashar al-Assad. Se pare că acum este din ce în ce mai răspândită ideea că la un moment dat în procesul de tranziție acest regim ar trebui să demisioneze, să dispară. Și uh, poate nu trebuie să se întâmple acest lucru chiar încă de la bun început. Deci poate că astfel vom reuși să găsim o bază de lucru comună. Dacă ne uităm la situația din trecut și modul cum am reușit să rezolvăm foarte multe alte probleme de natură asemănătoare, putem avea totuși speranța că vom găsi o, o, o punte, o legătură, un drum. Și aveți destul de dreptate. Îmi cer scuze că am uitat să menționez că următoarea ședință va avea loc într-adevăr la Marrakech și autoritățile marocane vor uh, modera această ședință. Data finală încă nu a fost stabilită. S-a evocat eventual data de 1 noiembrie, însă veți fi informat odată ce vom afla și noi care este această dată. Și foarte multe lucruri vor depinde de această întâlnire. Modul în care eforturile care sunt făcute în momentul de față, tocmai pentru a avea o, o poziție o structura structurată, vor fi eforturi suficiente sau nu. Ehm, de obicei așa se întâmplă la astfel de întâlniri. Unul dintre subiectele cel mai importante de pe ordinea de zi este să promovăm o opoziție unită, structurată și am să mă refer la asta ulterior. Um, lucru care e destul de complicat. Ați pus întrebarea, domnule Milan Mon, în ceea ce privește situația care ar putea fi comparabilă cu cea din Afganistan. Da, până la un anumit punct sunt de acord cu dumneavoastră, însă la un moment dat trebuie să fim atenți în momentul în care comparăm situații diferite. Și Uh, nu știu dacă putem să comparăm uh, situația de aici cu situația uh, din anii 80, când a avut loc un adevărat război. Între timp, foarte multă tehnologie s-a dezvoltat și cu asta apar și noi dificultăți, evident. Acum, în ceea ce privește embargoul uh, pentru arme, aș vrea să vă amintiți un lucru. Uh, până în prezent, având în vedere impasul de la Consiliul de Securitate, nu există un embargo de arme la nivel de comunitate internațională. Există un astfel de embargo uh, din partea anumitor uh, state, membre în Consiliul de Securitate, un embargo care a fost hotărât de uh, Uniunea Europeană, care este aplicat în mod destul de strict și Astfel, întrebarea care a pus, fost pusă de doamna Șalche, e bine, are drept răspuns faptul că noi ne-am îmbunătățit regulamentele tocmai pentru a oferi statelor membre posibilitatea să pună capăt uh, anumitor zboruri sau anumitor nave care s-ar îndrepta în această regiune și care ar putea să transporte uh, echipament. Uh, încercăm să păstrăm acest embargo pe cât este posibil, însă uh, nu putem să intervenim în numele regimului, în numele opoziției, uh, nu putem să uh, proclamăm un embargo în numele opoziției dacă opoziția nu face acest lucru. Deci trebuie să fim foarte atenți, foarte prudenți și să vedem cum anume în teritoriile Uniunii Europene și în fiecare din statele membre să vedem cum anume se aplică în mod strict acest embargo și cum anume acesta este implementat. Doamna Gomes, ați pus întrebarea referitor la uh, întâlnirea organizată de Qatar și dacă uh, ministrul Brahimi are ceva de face cu acest lucru. Din câte știu eu, această întrunire, care, ca să fiu sincer, până la un moment dat a dus chiar și la anumite, știu eu, îngrijorări și interpretări. Uh, cred eu că această întâlnire a fost pusă la punct uh, și dacă ne uităm la modul în care se organizează lucrurile, Liga Arabă susține această inițiativă, pentru că toate lucrurile care au fost astfel făcute referitor la opoziție au fost făcute în cooperare strânsă cu Liga Arabă. Și înțelegem foarte bine că și domnul Brahimi urmărește de aproape evoluțiile în acest sens și este foarte interesat de subiect de la bun început și noi am fost, aș spune, în prima linie, uh, încercând să găsim un dialog cu opoziția, să încercând să le transmitem mesajul potrivit, mesajul corect, organizând pe aici, pe acolo întâlniri la Bruxelles, întâlnindu-ne cu ei, încercând să menținem contactul. E o misiune destul de grea, pentru că știm că ei sunt foarte divizați, foarte dezbinați și lucru care se poate înțelege până la un anumit punct, e clar e o situație foarte dificilă uh, pe care fiecare grup în parte trebuie să o gestioneze și există foarte multă nemulțumire, există multe suspiciuni între aceste grupuri. Unii au trecut uh, de, dintr-o tabără în alta și există în continuare această uh, această suspiciune din partea membrilor opoziției față de alți membri, așa că lucrurile sunt complicate. Însă e adevărat că dacă e să comparăm cu ceea ce s-a întâmplat în Libia sau în Benghazi sau uh, acolo unde Consiliul, de Tranziție a fost în măsură să creeze oarecare unitate, uh, iată că în acest caz nu am reușit încă să facem acest lucru. Și aici sunt de acord cu cele spuse de domnul Casulides acum câteva minute, și anume că uh, da, e o lipsă de încredere, de încredere reciprocă între membrii diferitelor grupuri și mai ales în ceea ce privește comunitățile care sunt reprezentate. Uh, comunitatea lauită, comunitatea creștină, comunitatea curdă uh, și așa mai departe. Sentimentul acesta, senzația între acest, în, în rândul acestor comunități este că acestea până în prezent nu au susținut în mod activ sau pasiv regimul și își mențin poziția lor pentru că nu sunt prea uh, sigur de cum va arăta viitorul, care va fi situația pe viitor, care va fi situația propriei lor comunități pe viitor, dacă vor fi protejați, dacă vor primi anumite garanții. Deci unul din mesajele pe care noi am încercat să le transmitem în rândul opoziției, în rândul acestor grupuri, a fost că, da, vre, arătați-ne că aveți oarecare intenții de a construi această încredere reciprocă și uh, încercați să liniștiți, să reasigurați toate aceste comunități că vom încerca să oferim toate garanții necesare tuturor. Însă acest lucru durează, ia timp. Ați mai pus și o întrebare în ceea ce privește coridoarele umanitare, nu uh, în Siria, ci în afara acesteia. Ați menționat Turcia. Noi încercăm să avem o asistență umanitară sporită în Turcia, având în vedere că numărul de refugiați crește treptat și s-a spus pe bună dreptate că există un număr foarte mare de refugiați, însă mai sunt și mai mulți refugiați care merg în Iordania în momentul de față și foarte mulți refugiați de asemenea și în Liban. Deci, vedeți că problema este generalizată. Până în prezent, una din problemele cu care ne-am confruntat a fost o problemă de natură practică în Turcia, pentru că ei au organizat anumite tabere de refugiați în mod mai diferit decât se organizează de obicei și poate că a existat, știu eu, o neînțelegere la mijloc, dar se pare că situația, că uneori a fost mai dificil să se obțină asistență și sprijin. Cred că aceste uh, neînțelegeri pot fi spulberate dacă uh, se alocă sume suplimentare și noi am făcut acest lucru, am uh, suplimentat uh, ajutorul umanitar cu 50 de milioane de euro și sper că acest lucru va îmbunătăți de asemenea uh, situația în aceste tabere de, de refugiați pe parcurs. În ceea ce privește Iranul, există o împărțire între statele membre. Unii cred că nu este momentul potrivit să cerem Iranului să participe la diferite foruri, dacă ar fi și numai pentru că Iranul are o poziție foarte bine cunoscută în ceea ce privește programul nuclear. Alții sunt mai deschiși față de această oportunitate și consideră că, da, fiind dat că este o parte implicată, trebuie să fie invitat. În momentul de față, deci, se analizează ceea ce a încercat Egiptul să facă și uh, s-a încercat o discuție cu Egiptul uh, și eu încerc să discut aproape cotidian cu Egiptul, însă problema rămâne totuși la statele membre. Apoi a fost uh, o întrebare, dar cred că am răspuns deja la ea, despre îmbunătățirea implementării sancțiunilor între statele, în statele membre. Întrebarea care s-a pus însă era și legată de elementele extremiste în opoziție. Din câte știm, prin serviciile de informații pe care le avem, opoziția armată, ca să-i spunem așa, este într-adevăr uh, un fenomen extrem de complex, în care există foarte multe elemente diferite. Bineînțeles că există extremi, un tip de extremiști, există o anumite tipuri de miliții și când vorbim de armata liberă siriană, trebuie să fim conștienți că în spatele acestui nume se ascunde de fapt o realitate de miliție din mai multe foruri care lucrează câteodată independent una de cealaltă și câteodată trăsături foarte specifice locale care au foarte puțin de a face cu uh, tendința generală din această țară. Deci trebuie să fim conștienți de acest lucru și trebuie să fim conștienți de această realitate, mai ales din cauza situației de acum. Când vorbim de posibilitatea și nevoia de a pregăti procesul de tranziție, noi, Uniunea Europeană, credem că este extrem de important pentru că a aștepta ca regimul să se dea la o parte sau să se năbușe și să sperăm că a doua zi vom avea totul uh, la locul lui și gata să avanseze, mi se pare foarte ireal și realist. Dacă nu suntem în stare să avansăm un proces diplomatic acum, înainte să se întâmple căderea regimului, atunci uh, s-ar putea să nu putem să adunăm opoziția în jurul acelui cel, iar cei care vor să discute nu vor ajunge foarte departe. Iată de ce cred că este foarte important să lucrăm în acest domeniu. Acum, pentru ceea ce se va întâmpla după aceea, bineînțeles că pârghia comerțului va fi foarte importantă. Nu numai aceasta, dar înainte ce să se întâmple, ca să se întâmple toate aceste evenimente, asistența pentru cooperare și faptul că uh, Siria era un partener important pentru Europa, va fi un uh, plus foarte mare în uh, contextul uh, unei colaborări posibile cu noile autorități siriene atunci când ele vor fi numite. Domnule Tenec, m-ați întrebat despre interdicția de survolare a teritoriului și despre posibilitatea unei intervenții militare. Aveți dreptate când ne amintiți că, de obicei, pentru operațiunile militare avem nevoie de un spate din partea ONU, adică de o rezoluție, dar câteodată când nu am reușit să obținem această rezoluție, au existat cazuri, de exemplu Kosovo, când totuși s-a acționat în ciuda absenței acestei rezoluții. Dificultatea este că dacă vrem să continuăm uh, în această direcție, trebuie să vedem și care este situația în Libia, ce putem face pentru o zonă de um, contact, uh, de, de asemenea pentru o zonă de interdicție de survolare și coridoare umanitare. Din cauza capacităților armatei siriene, din cauza ceea ce reprezintă apărarea aeriană, și puterea aeriană și a flotei de elicoptere din Siria, aceasta va fi într-adevăr o sarcină de nivel înalt, de o amploare care nu se va asemăna în niciun fel cu ceea ce s-a întâmplat în Libia. Iată de ce cei care ar fi implicați, adică țările precum Statele Unite și alții, se uită de două ori înainte să se arunce în așa ceva. În ceea ce privește Qatarul, din câte vedem, pe lângă faptul că ei susțin clar uh, o parte, este interesant să notăm că de curând, odată cu reuniunea de la Doha, ei încearcă să apropie punțile între um, diferiții membri ai opoziției. Știți că Qatarul, de exemplu, susținea Consiliul Național al Siriei, dar acum, după această reuniune de la Doha, încearcă să-și deschidă oarecum uh, perspectiva și să includă mai mulți actori, să fie mai deschiși față de alte elemente din opoziție. Dacă vor reuși sau nu, aceasta vom vedea după aceea. Și un ultim punct și foarte per scurt, vreau să răspund la celelalte întrebări care s-au uh, pus și la care n-am răspuns încă. M-a întrebat cineva despre un guvern interimar. Da, această idee s-a circulat într-adevăr ceva timp. Veți mai auzi probabil în timpul reuniunii de la Doha despre această variantă, dacă Farouk al-Shara ar trebui să fie liderul sau dacă ar trebui să fie alții. Nu știu să vă răspund momentan, oricum trebuie să fim foarte precauți atunci când vorbim despre personalități care au uh, lucrat cu regimul actual și au lucrat ani de zile lângă acești oameni, pentru că, bineînțeles, în interiorul opoziției s-ar putea să existe sentimente amestecate față de astfel de persoane. Mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți, mai avem patru întrebări, câte un minut fiecare. Mr. Angurakis. Domnul Angurakis mai întâi, domnul Salafracos, domnul Chrysler, Dörfler și domnul Watson. Domnule Angurachis, aveți cuvântul mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți un minut, spune președintele, da, mulțumesc. Aș vrea să subliniez uh, un lucru. Ne aflăm acum într-un moment în care există tensiuni foarte mari, foarte multe forțe străine încearcă să intervină în Siria și mi se pare totuși foarte uimitor ca Serviciul de Acțiune Externă nu se îngrijorează deloc de acest lucru. La granița dintre Turcia și Siria trebuie spus, de exemplu, că reacția NATO arate că s-ar putea să trăim lucruri mult mai rele foarte curând. Și acest avion care a fost obligat să aterizeze în Turcia mi se pare totuși inacceptabil. Nu există niciun embargo de arme și intervenția autorității turce a fost absolut inacceptabilă. Vreau să știu ce vrea să facă Uniunea Europeană pentru a putea combate situația. Probabil că nu va face nimic pentru că Serviciul de Acțiune Externă pare să accepte aceasta pur și simplu. Faptul că se exacerbează acum toate conflictele și aș mai vrea să mai vorbesc despre un punct. După părerea mea, intervenția NATO nu poate fi acceptată. În niciun caz nu putem noi să acceptăm ca un guvern să fie impus din afară în Siria, pentru că atunci vom avea exact aceeași situație ca în Afganistan. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Mi se pare foarte bine că ajutorul umanitar uh, pentru Siria este o prioritate pentru dumneavoastră. Mi se pare însă periculos în același timp că regimul din Siria să fie pus sub presiune, pentru că, de exemplu, se amenință cu intervenția de arme chimice. Mi se pare că aceasta este o posibilitate în momentul în care inter se intervine din exterior. După mai multe rapoarte am elaborat un scenariu, după cum știți, ca armele care se găsesc în mâinile rebelilor să ajungă la Hamas, la Al-Qaeda, de exemplu, și eventual să fie puse la dispoziție și de către alte state. Și aș vrea să-l rog de aceea pe secretarul general să ne explice în ce direcție dorește să acționeze SAE-ul. Există informații în legătură cu demersuri eventual din partea altor grupări uh, în comunitatea internațională? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Chrysler Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Vimon, împreună cu Cathy Ashton, ați elaborat o imagine foarte clară despre Siria. Însă pe mine ceea ce mă îngrijorează este situația de rezistență din ce în ce mai puternică în Iordania, toate conflictele care nu sunt uh, rezolvate, problema Palestinei, Siria, Libanul, toate aceste chestiuni par acum să transpară și în alte țări. Cum evaluează SAE-ul situația din Libia? Și, uh, mă scuzați, spune vorbitorul din Iordania. Mulțumesc. Domnul Watson. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l întreb pe domnul Vilmon dacă după eșecul din luna iulie a platformei de la Cairo și având în vedere uh, întâlnirea din Qatar de săptămâna trecută, uh, ne-a ă, sugerat că opoziția încearcă să depășească problemele și să ă, vadă dacă există un viitor politic pentru această țară. Și în al doilea rând, aș dori să știu dacă a existat o dezbatere cu SUA în ce privește ă, crearea unei task force militare în Iordia și dacă da, ar putea, dacă ar avea un rol militar puternic în Siria. Iar în ceea ce privește declarația domnului Lavrov de duminică seara, faptul că avionul a plecat de la la Moscova spre Damasc, uh, care a fost uh, doborât în, uh, în Turcia, aș dori să știu dacă se încălcau regulile în vigoare cu privire la încărcarea aeronavelor. Mulțumesc foarte pe scurt. Referitor la prima întrebare, suntem foarte îngrijorați de ce se întâmplă. În altul reprezentant, cred că în urmă cu două zile v-a explicat câte contacte a încercat uh, în săptămâna de la New York uh, să stabilească cu toate părțile implicate pentru a încerca să uh, forțeze până la urmă situația politică. Câteodată a fost criticată că e chiar ca naivă. Reproșul că am face mai mult dacă nu am face nimic e o evaluare greșită gravitatea situației. Încercăm să facem cât de mult putem în ce privește asistența umanitară, încercăm de asemenea să încurajăm opoziția să se coaguleze și încercăm de asemenea să aducem toate părțile la masa negocierilor. Și am făcut acest lucru și sâmbătă cu uh, ministrul uh, Lavrov. Sigur că trebuie să fim realiști. Nu e ușor, dar trebuie să facem presiuni și să continuăm cu eforturile noastre. Cu privire la armele chimice, foarte pe scurt, uh, suntem în contact cu cei care au informații pe această temă și încercăm să ajutăm, dacă ni se cere ajutorul, cu capacitățile noastre, însă deocamdată uh, încercăm să urmărim îndeaproape situația, să vedem unde se află astfel de arme periculoase și cum uh, sunt ele deplasate dintr-un loc în altul. Câteva cuvinte în ce privește palestinienii, refugiații palestinieni printre altele. Cred că ar fi trebuit să vorbesc despre ei înainte. Într-adevăr, problema este reală pentru că în multe dintre aceste țări și mai ales în Siria, palestinienii au fost în multe tabere de refugiați de mult timp încoace și acum au fost obligați să uh, se mute. Și o parte din asistența umanitară îi vizează uh, lor, îi vizează pe refugiații palestinieni în mod direct. Fapt care uh, e o chestiune tot mai îngrijorătoare pe care trebuie să o urmărim. Și, în fine, în legătură cu întrebările uh, domnului Watson, platforma de la Cairo e încă existentă, a eșuat uh, până acum Uh, n-a fost uh, sprijinită de toată lumea, dar e încă de actualitate și am întrebat autoritățile catare dacă ar fi o bază de discuție uh, pentru membrii opoziției săptămâna viitoare la Doha și răspunsul a fost pozitiv. Deci e încă de actualitate, face parte încă din peisajul politic. În ce privește task force-ul american, cred că ar fi mai bine să puneți întrebarea americanilor și nu mie. Uh, Știm cu toții că în Iordania, cu toții, inclusiv Uniunea Europeană, toată lumea a sprijinit autoritățile iordaniene care se confruntă cu probleme foarte grave la granițe și vom uh, continua să facem acest lucru. Iar în ce privește aeronava ruse. Nu știu dacă se va discuta acest subiect. Sunt sigur că cineva uh, la această întâlnire va pune pe tapece această uh, întrebare, dar uh, ce vă pot spune este că vom încerca în continuare să urmărim dacă Moscova dă vreo declarație de presă. În orice caz va fi foarte interesant. Das, Mulțumesc, domnul general, secretar general a venit astăzi la noi, după cum spuneam, din scurt și mulțumesc foarte mult Cred că merită chiar, chiar dacă am amânat oarecum începerea votului, pentru că discutăm despre chestiuni actuale de politică, de aceea suntem și aici. Vreau să-mi cer scuze la cei care nu au venit pentru asta și nu erau interesați de subiect. Mulțumesc. Look, we have to talk about this special committee in the question. Ladies and gentlemen, let's start now with uh... Doamnelor și domnilor, haideți să trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Uh, Recomandarea adresată Consiliului și Comisiei privind noul acord UE uh, Rusia. Domnul Svoboda, raportor din umbră, dorește să facă observație. Dacă nu, atunci putem trece la voturi. Wer ist für den Kompromissänderungsantrag 1? Cine este pentru amendamentul de compromis 1? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 62. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66. Tocmai l-am votat, aveți dreptate. 67. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Felicităm uh, autorul amendamentului. 68. Dafür? 68 pentru, împotriva abțineri se respinge. 69. Împotriva abțineri se respinge. 70 pentru, împotriva abțineri se respinge. 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 74 pentru, 73 era caduc, pardon. Și 74 la fel. Suntem la 76 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Yeah. 76. 76, verificare. Hmm? <laughs> Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se adoptă cu 30 la 22. Compromisul 2. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 86 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, apoi 91 pentru, împotrivă, se respinge, 97 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 5, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 110 pentru, Împotrivă. abțineri se respinge, compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul oral 3, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 114 cu amendament oral, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă,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 22 împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, bine verificăm. Vă rog să vă implicați puțin mai mult. Mulțumesc, 125 acum. S-a închis votul. 17 la 37. 126 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 127 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 vot pe părți, în trei părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se verifică. Die Abstimmung ist geschlossen. Sankis votul. 27 la 28 se respinge. Uite, iată că nu mai are rost să mai votăm uh, real, ca să spun așa că realul a devenit ireal, am impresia. Trecem la 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 140 în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 144. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri, Adop, se adoptă 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 154 pentru, împotriva, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 158 pentru, în două, prima parte. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 160 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 170 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 171, două părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Împotrivă. Trebuie să verificăm partea a doua. 171, partea a doua, se verifică. Die Abstimmung ist... S-a închis votul. Și 28 la 27 se adoptă. 172 pentru, împotriva, abțineri, respins. 173 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotriva, abțineri, respins. 175 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 177. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 178 pentru. Nu, verificăm. Haideți să verificăm 177 chelam. Where are these people? Unde sunt toți acești oameni? Sunt în sală, dar nu votează. S-a închis votul. 39 la 16. Cine iarăși a vrut verificare la așa ceva? Doamna Muniz? Ah. 178. <laughs> 178 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 180 în două părți. Cine e pentru prima parte? Împotrivă. Trebuie să verificăm. System. Das ist abgedeckt. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Danke, a votul. 30 la 23 și 2 abțineri. Se adoptă partea a doua, este acoperită de compromisul 10, 181 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 29 la 25 se adoptă. 186 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 12. cine pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Abstimmung S-a deschis votul. Și s-a închis. 30 la 24 se adoptă. 13 cade. Trecem acum la amendamentul 14. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 15, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Putem să votăm din, de la 20 la 24 un bloc? Bun, de la 20 la 24 cine pentru? Nu, nu vreți. Bine, 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum trecem la 33 pentru, împotrivă, abțineri se, adop- se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36. Nu. Îmi cer scuze. 41, spune președintele, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 42, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 44, patru părți. Doamne, ce amendament important! Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a treia. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea patra, pentru, împotriva, abțineri, respinsă. 45, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 46, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 48, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 50 pentru, 49, verificare, bine. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul cu 35 la 18. Doamna Gomes, a treia oară să știți că vă dau șampanie. 50 pentru, împotrivă, abțineri. 50, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 51, două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru, împotriva abțineri se respinge. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final electronic al operei de artă în întregimea sa Da. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se adoptă cu 53, 1 împotrivă, o abținere. Îi găsim noi pe a doi, Hanes, nicio grijă. Felicitări! Ich glaube, es ist eine starke Leistung zu einem Într-adevăr, cred că este o mare realizare la un astfel de raport uh, când e vorba de o temă atât de problematică să obții asemenea majoritate este într-adevăr foarte lăudabil. Bun, trebuie să mai trecem mai departe. Acum însă la punctul 15, Kazakhstan, raportor doamna Iaconsari. Doamnă Iaconsari, vreți să luați cuvântul? Nu este cazul. Trecem atunci la amendamentul 39. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am putea să ne scutim de aceste verificări dacă ar vota toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă cu 28 la 22. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 um, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 Trecem la amendamentul 62. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Compromisul 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Și după aceea amendamentul 66, în două părți. Prima parte, cine-i pentru ea? Trei părți, de fapt, da, mulțumesc. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Mă bucur că există din partea doamnei Iegle și indicații orale despre cum să votăm. Mulțumim. cine pentru partea a doua? Împotrivă? N-ați vorbit destul de tare, doamna Iegle. Cred că... Cred că se adoptă. Partea a treia, cine pentru? Verificăm. Haideți să verificăm atunci. Partea a doua o verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia. Elizabeth, ai grijă că altfel îmi dai și tu șampanie imediat după aia. Cine-i pentru partea a treia? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum uh, la amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 S-a deschis și s-a închis în curând votul la 70. Păi pot să aștept la infinit văd. Deci, 27 la 23 se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, verificare. E aceeași majoritate ca înainte. O să avem, da, ce votăm? 71 dacă vreți, bine. Verificăm. S-a închis votul. Cu 28 la 22 se adoptă. 72. Șaptezeci și doi. Deci pentru împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotriva abțineri. Verificăm încă o dată. Cred că e aceeași majoritate. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 28 la 21 se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 81 și 102. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. das war jetzt 82. Ne? Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 29 la 21 se adoptă. Tot timpul aceeași majoritate. 83. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Cine-i pentru? împotriva abțineri se adoptă 87 pentru, împotriva abțineri se adoptă 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă 89 pentru, împotriva abțineri se respinge 90 E vorba de introducerea cuvântului social. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 94 pentru, împotriva abțineri se respinge, 95. 94 vreți să verificăm? Mie mi s-ar părut respins, dar putem să mai verificăm o dată dacă vreți. La Es sind doch einige Kollegen da, die ihre Karten vergessen haben. Sunt colegi care și-au uitat cartela de vot. Se închide votul. 21 la 29 se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 100, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 101 a căzut.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 Din nou aceeași majoritate, probabil. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 21 la 27 se, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru,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 Ja, aber, aber wie Sie wissen, După cum știți, nu întotdeauna majoritatea și chestiunea se acoperă. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 27 la 23 se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 cade, 15 și 17 identice cu o amendament oral. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă 16 pentru, împotriva abțineri se respinge 18 pentru, împotriva, trebuie să verificăm. Abstimmung ist eröffnet. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen și s-a închis. 12 la 38. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 28, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 cu amendament oral, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, aș zice să verificăm. 35. Abstimmung ist geschlossen. S-a votul. Cu 26 la 25 se adoptă. 36 în două părți. Uh, cine e pentru prima parte? cine e pentru partea... Nu. cine e împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua acum. cine e pentru ea? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 1. Pentru împotriva, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Spider Murphy pentru. Schuss. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul 24 la 26 se respinge. 3 pentru, împotriva, abțineri, aceeași majoritate. 4. cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 1 acum. Da, aici trebuie lucrat oarecum, pentru că de fapt sunt deja incluse parțial, probabil că va trebui după aceea să lucrăm la ele. Deci 1. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Deci nu trebuie, de fapt, <laughs> să lucrăm la el. Inta 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 5. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Intra 3, pentru, împotriva abțineri se adoptă, INTA 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Inta 6 pentru, împotriva, abțineri se adopte, 7 pentru, împotriva, abțineri se adopte, 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva, abțineri, respins. Da, haideți să verificăm. Să scriem ich wieder einen Brief von Professor Bandera. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 25 la 24 se adoptă. Inta 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votul final electronic. Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se adoptă cu 43 uh, voturi pentru, 0 împotrivă, o abținere. Vă mulțumim și felicitări! Doamnelor și domnilor, trebuie să accelerăm acum, pentru că la 11 avem o audiere, după cum știți, raportul uh, cu privire la misiunea de observare a alegerilor parlamentare din Georgia din 1 octombrie 2012. Milan Gabroch este raportor, Carbroch, mă scuzați, este și șeful delegației și ceilalți membri au fost Donjon, Lizec, doamna Băsescu,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 Este o mare onoare pentru mine să fi avut ocazia, în calitate de președinte a delegației pentru observarea alegerilor în Georgia, să vă pot raporta și acum despre această delegație. Știți că delegația noastră a fost o parte a misiunii de observare electorală din partea adunării parlamentare OECD și adunarea parlamentară NATO. Colaborarea între președinții acestor două delegații a fost extrem de bună. Suntem, ne-am pus de acord să facem uh, un raport uh, care să se adopte un raport comun. Cât ca, raporto- ca observatori foarte doar câteva zile. Am avut ocazia să venim uh, cu câteva zile totuși înainte de alegeri și suntem uh, uh, am avut rezultate destul de bune în, împreună cu domnul Nicolai Muhanov. Am reușit să obținem așadar rezultate destul de bune. Am fost informați despre situația din Georgia și în timpul întâlnirilor cu mass media și cu uh, partidele și cu ONG-uri sau partide. Am uh, ascultat diverse aspecte interesante, am fost și martorii procesului electoral. Am reușit să evaluăm așadar pregătirea electorală și am constatat câteva lipsuri. Alegerea, uh, alegerile au avut loc într-o uh, um, atmosferă de libertate, de coaliție și aceasta a permis o participare foarte amplă a cetățenilor. Atmosfera a fost uh, totuși oarecum caracterizată de concurență. Campania nu a mm, dat însă dovadă și uh, doar de aspecte pașnice, ci și de invective și alte agresivități câteodată. Cetățenii însă au fost foarte motivați. Uh, cu puțin înainte de alegere, situația a fost uh, extrem de um, tensionată de teama de violențe, iar uh, în noaptea după alegeri, de asemenea, a existat temeri foarte mari, dar din fericire nu s-au adeverit. Noi um, am fost așadar în ziua alegerilor prezenți și am constatat că am tot procesul electoral, uh, am observat tot procesul electoral dinainte până după aceea și am avut posibilitatea ca în regiunea uh, Tiflis și în altele să fim prezenți de fiecare dată la vot, am constatat că s-au respectat în general regulile. În anumite localuri, uh, birouri electorale, am văzut câteva irregularități și um, câteva lipsuri, dar uh, nu am uh, constatat nicio încălcare voluntară a regulilor electorale și nici vreo activitate care să influențeze în vreun fel rezultatul electoral final. Comisia Centrală Electorală a transmis rezultatele alegerilor în lunea de după alegeri 54,9% um, a fost uh, ceea ce a obținut uh, partidul cel mai important uh, și an- de asemenea alt partid s-a clasat cu 40,43% 40, pe locul 2. Însă celelalte partide nu au reușit să depășească pragul electoral. Noul parlament este format acum din reprezentanții acestor două grupări și aceasta arată că partidul uh, de guvernare pe de-o parte și opozi- locul opoziției pe de altă parte au uh, reușit să, se, să participe foarte activ la vot. Au existat uh, destul de multe plângeri însă, care sunt acum pe rol în legătură cu decurgerea alegerilor. Saakashvili, președintele, a anunțat și a recunoscut victoria opoziției și a intrat el în opoziție. A vorbit însă de asemenea despre o participare um, a negociat însă viitorul oarecum acestor grupări uh, și a putut sta la masa negocierilor. Pot să vă spun că tânăra democrație din Georgia din ultimii ani a înregistrat un, proces, un progres foarte mare. Cetățenii din Georgia au beneficiat de libertățile și drepturile fundamentale. Am fost martorii unor alegeri democratice, o alegere democratică pentru prima dată în istoria Georgiei după uh, modificarea uh, guvernului anterior, iar guvernul și-a acceptat uh, și acest eșec. Georgia a făcut și progrese în ceea ce privește cooperarea cu Uniunea Europeană și vorbesc aici de negocierile pentru acordurile de asociere, dar și despre negocierile pentru asocierea la OMC. Cred că Parlamentul European uh, va putea să ajute Parlamentul nou georgian pentru îmbunătățirea relațiilor și aprofundarea relațiilor euroatlantice și ar trebui să susțină în aceste demersuri. Aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor din Parlamentul European pentru susținerea pe care au acordat-o acestei activități și pentru susținerea delegației noastre. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și colegilor care au participat la delegație, mulțumesc și colegilor care au întocmit raportul. Mi se pare remarcabil că în ciuda tuturor lipsurilor care au existat poate la fața locurilor despre care am mai discutat, am putut constata totuși că au avut loc alegeri corecte și um, alegeri echitabile. În ciuda tuturor tensiunilor, Biroul Electoral Central a reușit să-și decurgă, să-și îndeplinească activitatea în mod uh, corect. Am participat și la alegerile regionale, locale, acum câțiva ani, dacă vă amintiți. De asemenea, și atunci avusesem impresia că se merge în direcția bună și avusesem impresia că lucrurile se pot chiar îmbunătăți, ceea ce s-a și întâmplat. Mi se pare remarcabil și că președintele a acceptat în ziua de după alegeri că a pierdut alegerile și că acesta este un câștig pentru democrație. Aceasta este într-adevăr o oră importantă pentru democrație atunci când există un transfer pașnic de putere. Sper ca evoluțiile acestea să continue și sper că majoritatea care s-a creat să poată să garanteze de asemenea și un transfer de putere la următoarele alegeri la fel de pașnic. Cred că acesta este un mesaj de stabilitate și de pace. Dacă s-ar putea continua așa în Georgia, este un mesaj extrem de important și către alte țări din regiune pentru ca să poată să își uh, îmbunătățească perspectiva europeană și sper ca aceste rezultate să fie și o clară uh, afirmare către prioritățile europene, după cum au, fost, au arătat-o și afirmațiile președintelui noului președinte, care uh, au, uh, a menționat că dorește o colaborare constructivă cu Uniunea Europeană și noi dorim uh, același lucru. Are cuvântul acum domnul Rujek. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poblahopřát panu Cabrnochovi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să exprim și eu felicitările mele domnului Cabernoch, care a fost șeful delegației și aș vrea să mulțumesc întregii echipe. Cred că misiunea noastră a îndeplinit o sarcină foarte dificilă. În ceea ce privește rezultatele alegerilor, campania electorală, rezultaturile și uh, situația de după alegeri, sunt de acord cu domnul Brock. Este prima dată în istoria Georgiei, Georgiei moderne, că putem uh, fi martorii unui transfer, transfer de putere foarte pașnic. Deci, uh, altfel spus, Georgia a îndeplinit una din condițiile esențiale pentru democrație, un schimb pașnic de putere, un transfer și o trecere pașnică către un nou guvern. Dragi colegi, eu cred că putem să ajutăm în continuare Georgia. Vom lansa un apel către ambele părți, atât către câștigătorii alegerilor, cât și către cei care au trecut în opoziție și vom lansa un apel către ei pentru ca să coopereze cu noi în interesul evoluției Georgiei, în interesul reformelor și schimbărilor prin care va mai, va mai trece Georgia. De asemenea, vrem să oferim o cooperare în cadrul structurilor transatlantice, fie că e vorba aici de NATO, fie că e vorba de Uniunea Europeană. O apropiere, deci, de aceste structuri, structuri este foarte de dorit. Vreau să-mi adresez încă o dată felicitările uh, domnului uh, Cabrnoch și întregui, întregii misiuni și mai ales uh, vreau să felicit și poporul georgian. Aș mai vrea să fac un singur comentariu în legătură cu următoarea misiune de observare electorală. Am constatat că o parte din delegație a formulat un uh, comunicat de presă separat. Și cred că această declarație comunicat de presă n-ar trebui să se mai facă în acest fel pe viitor, ci mai întâi ar trebui să avem o dezbatere aici în Parlament și după aceea să facem comunicate de presă după ce ne confruntăm și cu ceilalți. Pentru ca să putem oferi un punct, o opinie comună. Mulțumesc! Dank! Mulțumesc, domnul Sarus Volski. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare și pentru modul pozitiv în care s-au derulat alegerile. Eu cred că este o victorie pentru democrație și uh, o pierdere pentru Saakashvili. Întrebarea mea este următoarea. În toate țările europene în comportamentul uh, obișnuit al alegerilor este următorul. Există posibilitatea de a utiliza anumite fonduri pentru alegeri. Uh, se pot utiliza fonduri, dar în anumite, într-anumite limite. Deci fondurile acestea pot fi utilizate în cadrul alegerilor cu proceduri transparente, cu anumite sume limitate între anumite praguri, indiferent care este sistemul, acest lucru cred că e valabil cam peste tot în toate țările din Uniunea Europeană. În alegerile din Georgia, mare parte sume foarte mari de bani, e vorba de 300 de uh, milioane de uh, dolari, au fost injectați în, uh, în, uh, în aceste alegeri și au fost uh, utilizați. Și aș vrea să știu dacă observatorii care erau acolo pe termen scurt sau pe termen mai îndelungat au observat acest lucru, au considerat, au luat în considerare acest element ca fiind o parte importantă uh, a modului uh, corect în care s-au desfășurat aceste alegeri. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc tuturor pentru modul în care s-a derulat această uh, misiune de observare a alegerilor și pentru prezentarea de astăzi. Îmi pun întrebarea dacă am putea avea anumite recomandări, eventual pentru situații din viitor, în așa fel încât partidele din Georgia să ajungă la, de comun acord la anumite reguli uh, privind desfășurarea alegerilor. Uh, rezultatul a fost unul corect, Um, cel puțin așa spun observatorii, dar cred eu că au existat anumite aspecte în campania electorală propriu-zisă, pe care poate n-am vrea să le mai revedem și pe viitor. Au existat anumiți candidați care au fost mai violenți și au bătut alți candidați, i-au bătut măr, așa că mă întreb dacă uh, Uh, eventual, colegii au un punct de vedere asupra acestui aspect. Dacă eventual pe viitor nu am putea să găsim o metodă pentru a stabili anumite reguli și să ne asigurăm că pe viitor campaniile acestea se desfășoară mai bine. Cred eu că democrația cel puțin Churchill așa spunea, e de fapt o, o chestiune de sistem, dar trebuie să respectăm toate alternativele. Ce putem face pentru ca acest sistem în sine să poată funcționeze mai bine? Și eu am senzația că dacă am reușit să ne angajăm noi, ca Uniunea Europeană, împreună cu Consiliul Europei, împreună cu alte organisme internaționale, în așa fel încât să îmbunătățim modul în care funcționează lucrurile în țări precum Georgia, e bine, iată, aceasta ar fi o soluție foarte, foarte bună. Thank you very much for Being part of this mission, I consider that the election președinte. Am participat la această alegere și consider că alegerile au fost libere și au fost corecte. Au existat cei drept anumite incidente, dar asta face poate parte din uh, normalitate, ca să zicem așa. Campania electorală a cunoscut câteva episoade de violență cu o oarecare implicare și din partea guvernului, însă în orice caz nu s-au constatat uh, perturbări majore. Eu cred că această polarizare, uh, împărțire în două partide foarte puternice, va reprezenta o realizare pentru democrația din Georgia și consider că ține de noi dacă putem să stabilim anumite reguli, un cod de conduită pentru campania electorală și asta cu siguranță că pe viitor ar fi o idee foarte bună, în așa fel încât să putem uh, stabiliza această nouă democrație. În orice caz, Georgia este o democrație acum și continuă să împărtășească valorile noastre. Mulțumesc. Doamna Lunace care cuvântul acum. Se uită foarte tristă la mine. Vă rog. <laughs> um, yeah, also from, from my side, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu, din punctul meu de vedere, aș vrea să mulțumesc domnului Garnoch pentru această prezentare și pentru modul în care s-a derulat misiunea de observare a alegerilor. Trebuie, așa cum spuneau și colegii, să observ, considerăm acest lucru ca fiind un, o veste bună pentru democrația din Georgia, mai ales după această polarizare pe care am observat-o pe durata campaniei electorale. Și e o victorie, de fapt, și pentru cetățenii din Georgia, modul în care s-au derulat aceste alegeri, în ciuda anumitor neajunsuri și lipsuri pe care doamna Nicolai și ceilalți colegi le-au uh, Uh, subliniat, aspecte care pot fi îmbunătățite pe viitor. Acum, din punct de vedere geopolitic și rolul pe care ar, dorea, ar dori să l joace Rusia în această regiune, e bine, uh, vă dați seama că o Georgie democratică, din punct de vedere al uh, președintelui Putin, s-ar putea să pună probleme și poate că nu ar fi prea încântat de aceste rezultate. De aceea, cu atât mai mult, plecând de la acest context, alegerile s-au derulat foarte bine. Și aș avea câteva întrebări către domnul Garbnoch. Uh, referitor, și un alt coleg s-a referit la acest lucru, în ceea ce privește finanțarea acestei campanii electorale. Ce ați observat noastră la fața locului? Care a fost sentimentul dumneavoastră? A doua întrebare e referitor nu doar la acuza, acuze, ci chiar la fapte stabilite, și anume cazuri de tortură în închisori în Georgia. Uh, se pare că au fost publicate anumite fotografii în acest sens, chiar înainte de alegeri. Mi-aduc aminte de rezoluția noastră din luna noiembrie anul trecut, în care lansam deja un apel către guvernul domnului Saakashvili să analizeze dacă situația în, în închisori s-a îmbunătățit. Și aș vrea să știu dacă ați discutat acest subiect cu politicienii pe care ați întâlnit, cu reprezentanții ai societății civile și dacă există eventual, eu știu, măsuri, planuri pe viitor pentru a îmbunătăți situația din acest punct de vedere. I like to ask uh, colleagues, observers, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi întreb pe colegii care au observat aceste alegeri dacă au urmărit situația imediat după vot și după uh, numărătoarea voturilor. Comitetele electorale, comisiile electorale par eh, să fi fost luate cu asalt de uh, adepți ai guvernului Sahashvili, care cerau să se schimbe rezultatele uh, numărătorilor uh, voturilor și uh, în așa fel încât să, să, să se poată constitui o majoritate. Aș vrea să știu, sunteți la curent cu astfel de mail-uri, cu astfel de amenințări, cu astfel de uh, luări cu asalt? S-au schimbat într-adevăr rezultatele uh, numărătorii voturilor? Și acum aș vrea să știu după părerea dumneavoastră, cum vi se pare că acest lucru ar cadra cu democrația? Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegové za... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Pentru toate întrebările care s-au pus, trebuie să spun că o parte a delegației uh, a făcut, ați spus dumneavoastră, o declarație separată de presă. Nu pot să vă spun nimic despre aceasta. Eu am, trans, eu am uh, ne-am consultat în uh, mesajul pe care l-am transmis cu toți colegii și cred că aceasta este și uh, declarația oficială pe care am făcut-o după ce delegația noastră a vizitat Georgia. În ceea ce privește finanțarea campaniei, chestiunea, întrebarea pe care a pus-o domnul Iarușvoschi și doamna Lunacek. Finanțarea campaniei electorale a fost una din uh, temele cele mai importante pe care le-am discutat cu reprezentanții partidelor politice și cu organizațiile non-guvernamentale. Georgia are o lege foarte strictă de reglementare a finanțării campaniilor electorale. Această lege a fost verificată de mai multe ori. Din câte știu eu, uh, în aproape 70 de cazuri au venit plângeri care au fost tratate și au existat uh, sancțiuni foarte mari care s-au impus uh, pentru încălcarea acestei legislații. Este clar un fapt că 90% din uh, aceste sancțiuni și din aceste plângeri au fost adresate împotriva câștigătorului alegerilor, adică împotriva reprezentantului visului Georgei. Dar, în ciuda acestei chestiuni, foarte mulți uh, bani au fost cheltuiți în această campanie de către ambele tabere. În ceea ce privește viitorul și regulile pentru campaniile electorale și o armonizare a acestora, trebuie spus că Georgia are o lege foarte bună care s-a respectat în general. Reglementarea campaniei electorale se face prin această lege. Campania a fost extrem de polarizată, după cum spuneam, și extrem de concurențială. Georgia, cetățenii din Georgia, sunt extrem de pasionali pe acest subiect și dacă aceste evenimente sunt atât de importante pentru țara respectivă, trebuie să te gândești că și după alegeri vor fi reacții emoționale. Parlamentul European a jucat un rol foarte important în alegerile din Georgia. M-am întâlnit cu reprezentanții Parlamentului uh, georgian și am vrut să vedem uh, care este părerea celelalte părți despre ce s-a întâmplat. Vom consulta în continuare și colegii noștri pe viitor. Vom avea discuții și întâlniri pentru ca și colegii noștri din Georgia să poată să participe la Euronest și la politicii de parteneriat uh, More for More. În ceea ce privește abuzurile din închisori, scandalul uh, în acest sens în Georgia de pe 18 septembrie, deci cu 10 zile înainte de alegeri, a fost dat la televizor. Întreaga societate georgiană a putut constata ce se întâmplă în aceste închisori. A fost foarte important pentru toată lumea, toată lumea a fost foarte mișcată și guvernul a reacționat imediat, doi miniștri și-au dat demisia, foarte mulți oameni au fost arestați. Și trebuie spus că este indubitabil că acest scandal a avut o consecință puternică și asupra derulării și rezultatului alegerilor. Cred că opinia publică din Georgia și politica se concentrează acum pe situația din închisori și sunt foarte convins că aceasta va contribui la o sporire a controlelor în închisori în penitenciare și sper ca să existe o îmbunătățire a situației. Vom mai discuta cu partenerii noștri georgieni despre situația aceasta. Sper că și ei să arate interes să, să facă progrese în acest domeniu. Colegul Berghis, vicepreședintele delegației noastre, m-a întrebat despre situația puțin înainte de alegeri și scurt după aceea. Într-adevăr, a fost foarte animat. Cetățenii au celebrat deja cu două ore înainte de finalul alegerilor. La Tbilisi am avut grupuri de uh, tineri și uh, persoane în vârstă care purtau uh, bluze cu numele partidului câștigător. Am văzut oameni care împărțeau stegulețe albastre, care este simbolul visului Georgei și pe piața principală am văzut cetățeni fericiți care sărbătoreau rezultatul alegerilor. Nici eu, nici uh, vreun alt membru al delegației nu am trăit uh, vreo uh, problemă în cadrul acestor zile. Am văzut numai că existau grupuri de adepți ai câștigătorilor alegerilor care se plasaseră la birourile de, ale, de electorale și la uh, secțiile de votare pentru a aștepta rezultatul cu pasiune. Într-adevăr, uh, la numărarea voturilor uh, nu s-a lucrat sub presiune, s-a lucrat însă, bineînțeles, uh, în camera. O analiză a acestor uh, date este în curs și cu siguranță vom uh, prezenta și rezultatele acestei analize. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră, spune președintele, și pentru activitatea pe care ați depus-o în colaborarea cu ceilalți colegi pentru a efectua această misiune electorală. Acum trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. E vorba de atelieruri sau audierea, de fapt, despre Ucraina, în colaborare cu delegația de la Comisia Parlamentară de Cooperare UE-Ucraina. Și e vorba de um, situația din Ucraina înaintea alegerilor parlamentare din 2012. O să-i dau cuvântul colegului nostru Coval, care va veni, sper eu, lângă mine. Vom face o pauză de 5 minute și după aceea vom continua cu această audiere. Mulțumesc! Ich verzweifle.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 herzlich willkommen heißen zu dieser Sitzung. Aș vrea să vă salut pe toți uh, la această reuniune, la această audiere, împreună cu colegul meu Coval, care este președintele delegației de cooperare cu Ucraina, care este și președintele Comisiei de Observare Electorală a Parlamentului European și care la începutul uh, săptămânii, împreună cu unul dintre vicepreședinți, domnul Galer, a fost deja la Kiev într-o reuniune pregătitoare, dacă am înțeles eu bine. Aceasta poate că ar trebui să fie implicat în dezbaterile pe care le purtăm acum aceste informații, pentru ca și colegii să poată profita eventual și să poată să ia cuvântul. Mă bucur foarte mult că avem astăzi doi vorbitori care vin ambii din Marea Britanie, pentru că cred că avem uh, din această perspectivă <laughs> o foarte bună privire de ansamblu. Mă refer la doamna Catarina Volciuc din partea uh, Universității din, uh, pentru studii europene, uh, este europene și despre Rusia de la Universitatea din Birmingham și doamna Sarah Birch de la Universitatea din Essex. Sper că vom primi informații utile. Doamna Volciuc va vorbi despre recentele evoluții politice din Ucraina și doamna Birch sau Birch, scuzați-mă, va vorbi despre pregătirile alegerilor ca atare. Eu uh, propun să facă domnul Coval mai întâi o introducere scurtă, iar apoi să le dăm cuvântul celor două experte, ca după aceea eventual să-l ascultăm pe domnul Galer și să deschidem apoi discuția cu toți deputații. Sunteți de acord cu această procedură? Văd că da. Deci, domnule Coval, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szczególnie dziękuję Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați găsit uh, timp într-o reuniune principală a Comisiei uh, AFET și ați sprijinit uh, solicitarea mea de a organiza audierea de astăzi. Această audiere are loc în împrejurări cu totul și cu totul speciale. Parlamentul European urmărește cu mare interes tot ce se întâmplă în uh, Ucraina de asemenea, uh, va uh, exista o misiune de observare a alegerilor foarte numeroasă din partea Parlamentului European care va merge acolo și de aceea aș dori să îi mulțumesc domnului Brock pentru uh, faptul că ne-a sprijinit chiar de la început ideea. Împreună cu domnul Galer am uh, cooperat strâns uh, în ce privește relațiile cu Ucraina. Am avut ocazia să ne întâlnim cu uh, toți reprezentanții partidelor politice în grupuri de lucru și să vorbim de pregătirile pentru alegeri. Am discutat și cu reprezentanții ONG-urilor, de asemenea, și aș dori să pun accentul pe faptul că am avut un uh, schimb foarte rodnic de opinii cu, uh, cu doi două organizații foarte uh, cunoscute care observă alegerile din Ucraina. OPOR, în primul rând, o organizație de observare a alegerilor și, de asemenea, cu uh, comitetul uh, cu Comisia Electorală Ucraineană. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții opoziției, am vorbit și cu reprezentanții uh, Comisiei Centrale Electorale, care joacă un rol foarte important în sistemul uh, electoral ucrainean. Cred că am reușit să adunăm informații foarte prețioase uh, și că suntem cu adevărat pregătiți pentru uh, misiunea principală de observare a alegerilor care va avea loc peste două săptămâni. Uh, principalele evenimente care stau la baza activității noastre au legătură directă cu faptul că situația politică din Ucraina va avea un uh, uh, impact, un, o influență foarte puternică asupra alegerilor, inclusiv faptul că liderii opoziției, o parte de ei, nu pot să ia parte la alegeri pentru că se află după gratii. Deci vom urmări aceste alegeri și în ce privește punerea în aplicare a noii legi electorale. Noul cod electoral a fost adoptată uh, nu cu mult timp înainte de alegeri și am atras atenția asupra faptului, în repetate rânduri, deci uh, asupra faptului că uh, celelalte coduri electorale întotdeauna au fost adoptate înainte alegerilor și, de asemenea, în contextul actualului cod, noutatea e că a fost validat și de opoziție și de putere. Uh, poate nu uh, domnul Boris, uh, Boris Tarașuc, dar ceilalți lideri ai opoziției ai, au validat acest cod electoral, deși conține lacune cu privire la punerea în aplicare a legii electorale și cred că în acest domeniu va trebui să urmărim cu mare atenție o serie de elemente. La ce mă refer acum? E vorba de partea alegerilor care Uh, va fi organizată în uh, uh, sistemul alegerilor majoritare în anumite raioane. Au fost foarte multe comentarii în legătură cu organizarea alegerilor și au existat și câteva incidente. De exemplu, probleme legate cu comisiile electorale. Se pare că la nivel de raioane există o greșeală de sistem, o greșeală structurală, care face ca partidele din opoziție nu pot să facă parte din comisiile electorale. E un vid juridic, dar va trebui să vedem cum putem să-l depășim. Cum putem să corectăm uh, această greșeală înainte de uh, alegeri. Împreună cu președintele Galer am ajuns la concluzia că, iată, încă o dată, împreună cu toți observatorii, cu uh, toți participanții delegației. Ne vom întâlni încă o dată cu liderii partidelor politice, uh, de această dată având o uh, reuniune care nu va fi doar tehnică, vom încerca să invităm și reprezentanții uh, comisiilor electorale, Comisiei Electorale Centrale. Și intenționăm să le uh, transmitem și în scris uh, îngrijorările noastre în legătură cu aceste, acest, acest aspect, astfel încât uh, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale uh, să poată reacționa și să ne explice cum acest nou cod electoral poate avea influența asupra alegerilor. De asemenea, am urmărit și faptul în care mass ă, campania electorală se desfășoară în mass media, cum, de exemplu, e garantat uh, accesul la mass media partidelor mai mici, că e vorba de mass media de informare sau de posibilitatea uh, acestora să, uh, să cumpere uh, spații, să, se pună la dispoziția candidaților spații, spații publicitare. Pe noi nu ne interesează uh, concluziile pripite. Astăzi nu vom discuta uh, sau nu ne vom uh, antepronunța înainte de alegeri în ce privește uh, rezultatele, pentru că va fi, vom avea și uh, ocazia uh, să evaluăm dacă mass media independente, chiar înainte de alegeri, au uh, acționat liber și dacă au uh, furnizat uh, informații, informații libere. Mă refer mai ales la posturile private de televiziune. Deci după ce vom fi adunat toate aceste informații, vom avea la dispoziție un dosar uh, destul de uh, gros care ne va permite să avem o uh, evaluare imparțială a alegerilor din Ucraina. Uh, toate grupurile politice, toate cercurile politice au dorit, au dorit să ne uh, primească. Uh, am participat la foarte multe reuniuni și le-am cerut tuturor să ne transmită și în scris opiniile lor, astfel încât să putem să ținem cont de uh, aceste opinii uh, atunci când ne vom argumenta uh, evaluarea procesului electoral din uh, Ucraina. Și Aș dori să-i rog pe cei care vor participa la această misiune de observare a alegerilor să folosească acest timp care ne mai rămâne până la alegeri ca un timp de reflexie pentru, și de asemenea ca un timp în care să studieze domeniile în care apar evenimente uh, legate de uh, pregătirea alegerilor. Cred că timpul pe care l-am, uh, pre- l-am petrecut cu domnul Galer în Ucraina ne permite să spunem care sunt uh, domeniile care necesită o atenție specială și cred, sper ca evaluarea noastră și după alegeri să fie, uh, să fie fiabilă. Dezbaterea de astăzi este în acest context, deci, foarte, foarte utilă. Uh, situația din Ucraina uh, interesează pe foarte mulți dintre colegii noștri, nu doar pe cei care participă la misiunea de observare a alegerilor. Astăzi îi invităm să ia cuvântul și îi rugăm să ne spună la ce ar trebui să fim atenți. Uh, dacă e să facem o comparație cu alegerile din 2010, atât alegerile locale, parlamentare, cât și prezidențiale, să ne spună cum considerai că situația s-a schimbat în Ucraina, dacă sistemul electoral a progresat, dacă este mai democratic, dacă este mai vast dacă cetățenii au o ocazie mai uh, reală să-și aleagă uh, reprezentanții sau dacă nu. Uh, aș dori încă o dată să-i mulțumesc domnului Brock pentru faptul că a permis organizarea acestui eveniment. Aș dori să mulțumesc și membrilor delegației, aș dori să mulțumesc experților care vor lua cuvântul astăzi. Cu siguranță nu va fi nici prima, nici ultima ședință pe această temă. Uh, ne-ați ajutat uh, să uh, înțelegem mai bine ce se întâmplă în Ucraina. Bineînțeles că noi, ca misiune electorală, vom urmări ce se întâmplă în această țară, dar nu vom ignora și, ignora și contextul politic mai vast. Ceea ce Uh, înseamnă că uh, vom încerca care sunt uh, toate acțiunile pe care Parlamentul European le poate lua în contextul Ucrainei. Ucrainei. Aș dori să spun că interesul pentru Ucraina nu a fost niciodată mai, mai viu. Aș dori să mulțumesc și colegilor din Comisia de Cooperare Parlamentară, reprezentanților ONG-urilor, cetățenilor, uh, colegilor care participă și aș dori acum să dau cuvântul domnului Galer și, bineînțeles, domnului președinte Broc uh, ca președinte de ședință. Acum începem cu doamna Catarina Volșuc. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Uh, sunt uh, înconjurată de tehnologie. Dacă vor fi probleme, vă rog să mă scuzați dinainte pentru ele. Mi se pare că sunt la locul potrivit pentru a discuta situația din uh, Ucraina. Se pare că ați dobândit atâta experiență și atâta informații despre Ucraina, încât Parlamentul European pare să fie una dintre instituțiile cele mai importante din Europa, care depășește și mediul academic, așa încât, așa cum se spune în limba engleză, mi se pare că fac o vizită la una de adevărat palat regesc. Deci aș dori să pun uh, această, uh, acest eveniment al alegerilor într-un context mai vast, dar și să fac un bilanț uh, al alegerilor și al evenimentelor din trecut. Sper că vedeți bine harta Uh, harta Ucrainei. Aș dori acum să mă refer uh, în câteva cuvinte la evenimentele politice. Nu am prea mult timp, dar uh, din, de la alegerile din ianuarie 2010 am constatat, am constatat că a avut loc o restaurare constituțională prin intermediul Constituției a rolului preș- al rolului președintelui. Uh, se, e folosit uh, un concept care se numește verticala puterii de către președinte și care se uh, pornește de la capătul, din capul statului și până în regiuni. Deci, um, în 2010, Constituția din 90 a fost restaurată. E un model așa de structură am putea spune, dar uh, ce am putea mai, să mai remarcăm e că pluralitatea mass media a scăzut. Um, um, uh, foarte multe, multe reprezentanții ai partidelor politice din uh, opoziție au remarcat acest fenomen al scăderii pluralității mass media și s-au căutat cauze. În primul rând s-a vorbit de scăderea resurselor administrative. Este o mare presiune asupra posturilor de televiziune să prezinte doar doar anumiți reprezentanți politici, dar am uh, constatat și un alt fenomen al autocenzurării. E un uh, fenomen foarte interesant. Uh, în campania politică, evenimentele politice sunt astfel acoperite de mass media încât uh, după modul în care e considerată pozitiv de anumite uh, posturi de televiziune, de exemplu. Și aici intervine și comportamentul liderilor politici felul în care se, uh, se, se văd ei pe ei în acest proces politic. Au fost uh, foarte multe exemple și cred că trebuie să le uh, scoatem în, în evidență, de exemplu, încercarea promulgării legii privind calomnia de anumiți reprezentanți ai Partidului Regiunilor și toate presiunile asupra jurnaliștilor. Societatea civilă și jurnaliștii au raportat Uh, faptul că acest, uh, în, urma, în urma presiunii acest proiect de lege a fost uh, totuși pus marginalizat. Dar, în orice caz, putem vorbi despre o interpretare manihiană, de tip rău sau bun. Și acum, în ce privește contextul politic, mai vast, ne, mă întreb dacă performanțele, rezultatele economice ale Ucrainei, dacă sunt importante pentru alegeri. Uh, când uh, în 2010 reprezentantul Partidului uh, Regiunilor, el a venit cu o foaie de parcurs pentru economia Ucrainei. Um, în toiul crizei economice, am putea spune că în urma acestei crize, Ucraina a fost foarte afectată, poate chiar poate doar Albania este mai puternic afectată decât Ucraina. Am constatat anumite îmbunătățiri, dar nu uh, atât de, uh, de, de importante precum uh, așteptările electoratului. Deci, uh, președintele Ianucovici și partidul său nu și-au îndeplinit uh, promisiunile, în ciuda așteptărilor opiniei publice care erau foarte, foarte mari. Uh, Acestea fiind spuse, însă, trebuie să subliniem că niciun partid politic din uh, Ucraina nu are un bilanț foarte pozitiv al uh, rezultatelor economice și al întrunirii așteptărilor uh, opiniei publice. Uh, deci, uh, credibilitatea acestor partide a avut de uh, suferit, ori pentru că atunci când au fost la putere nu au luat reformele necesare, ori pentru că aceste uh, reforme au fost inițiate, dar ele nu au, dus, au fost duse la bun sfârșit de către guvern. Haideți acum să studiem Partidul Regiunilor, Partidul uh, la uh, Guvernământ. Uh, partidul care are puterea, în ciuda tuturor celor care s-au spus despre uh, partid și despre autoritățile care fac parte din Partidul Regiunilor, e clar că atât președintele Ianucovici cât și partidul său încearcă să obțină legitimitatea internațională. Uh, încearcă să obțină uh, un angajament pe plan internațional și uh, o confirmare de către comunitatea internațională. Mi se pare foarte interesant faptul că nu numai că caută legitimitate internațională, dar și faptul că partidul încearcă să consolideze puterea din Ucraina. Este un fenomen foarte, foarte interesant pentru că Uh, bineînțeles că postul de președinte este foarte important, dar și uh, obținerea majorității parlamentare este foarte importantă au avut loc uh, anumite evenimente în, uh, în partid, uh, um, creșterea anumitei, așa numitului concept de familie în Ucraina. În Ucraina nu există o tradiție a politicii în familie, așa cum Azerbaijanul sau Kazahstanul au practicat. E o evoluție nouă în Ucraina, poate că e foarte greu să o interpretăm cu adevărat, dar trebuie să estimăm acum cu adevărat rolul familiei președintelui Ianucovici. Partidul Regiunilor are o coeziune foarte mare din această perspectivă față de opoziție. Deci putem remarca o coeziune foarte mare în cadrul uh, acestui partid. Și în ciuda rezultatelor economice uh, relativ foarte slabe, Partidul Regiunilor a reușit să aibă o campanie electorală foarte eficientă. E văzută ca una dintre cele mai bune dintre campaniile partidelor politice și, în conformitate cu un sondaj, uh, se pare că uh, aproape 50 de uh, experți ucrainieni sunt uh, de acord cu această evaluare. Uh, însă, pe lângă rezultatele economice, Partidul uh, Regiunilor se bazează pe problemele lingvistice și și pe uh, exploatarea polarizării geografice a Ucrainei. Sigur că nu e un fenomen nou și aici o să vă arăt o hartă sau câteva hărți care arată felul în care preferințele de vot din Ucraina coincid, de fapt, cu uh, diviziunile lingvistice și etnice și uh, că aceste diviziuni au uh, o importanță nu numai pentru alegerile actuale, ci și pentru tendințele pe termen lung. Și că limba, privind limbile care a declanșat acele proteste violente uh, din Ucraina, nu este decât o strategie în cadrul campaniei electorale de a obține cât mai multe voturi la alegeri pentru Partidul Regiunilor. Haideți să ne uităm la rezultatele ultimului referendum putem constata că în Ucraina uh, trăiesc uh, în sud și în est foarte uh, mulți etnici de etnie rusă. Linia lingvistică și etnică este la fel. Din păcate nu avem timp acum să ne uităm la toate cifrele, ne putem baza doar pe, pe culori deocamdată, Uh, dar, în orice caz, în sudul și în estul uh, Ucrainei predomină rusofonii și această lege cu privire la limbi recunoaște, de fapt, rolul uh, limbii ruse în Ucraina. Acum, haideți să ne uităm la alegerile din 2004, foarte controversate, și vă dați seama că și aici culorile coincid cu uh, voturile, la, voturile uh, uh, din centru și în sudul uh, țării, uh, deci cetățenii care au uh, votat pentru președintele uh, iar uh, cei din sud-estul Ucrainei au votat pentru Ianucovici, ce, ce, fapt care era de așteptat. Ce s-a întâmplat și în timpul alegerilor prezidențiale. Și cred că în ce privește Uh, Revoluția Portocalie, ce e important e că au apărut aceste diviziuni foarte clare în Ucraina. Dar dacă mergem puțin în amănunțime sau în profunzime, lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Aveți aici rezultatele ultimilor alegeri parlamentare din Ucraina, unde se văd rezultatele care a, uh, partidului care a câștigat primul loc. Cu albastru, uh, partidul regiunilor, cu roșu, roșu închis pe ecran, uh, e partidul uh, Batkivcina, Biut, uh, partidul blocul Iulia Timoshenko. Deci este o, este o polarizare foarte clară, care indică preferințe clare, dar, așa cum am spus, dacă analizăm situația în amănunțime, aici vedem harta pentru locul 2 și putem constata că blocul Iulia uh, Timaș, Timoșenko a obținut locuri, deci a venit uh, pe locul 4 în foarte multe raioane, în sudul și în estul Ucrainei. Deci iată, blocul Iulia, Iuliei Timoșenko ar fi putut ajunge cu adevărat un partid național, un partid în întreaga Ucraina. Și aici uh, ne întoarcem la punctul zero, la punctul de plecare. Uh, nu știm cum partidele, uh, partidul, uh, partidele precum Udar, un partid nou și partidul Batchivșna, cum uh, reușesc să își mențină prezența în sud-estul Ucrainei sau dacă nu ne întoarcem la această polarizare foarte puternică între cele două părți ale Ucrainei. Dar legea cu privire la limbi a avut ca scop consolidarea și uh, Uh, influența bazei de putere a Partidului Regiunilor în sudul și în estul Ucrainei și excluderea uh, celorlalte partide. Și acum uh, vă propun să ne uităm la alegeri în conformitate cu experți ucrainieni, fapt care este și confirmat de către datele sondajelor de opinie patru partide în prezent uh, se pare că vor trece acest prag de 5% uh, în conformitate cu uh, sistemul de reprezentare porțională. Știm că bare, pragul a fost ridicat și că partidele de coaliție au fost excluse, deci ne rămân patru partide care au fost transformate în urma alegii electorale cele patru partide sunt Partidul Regiunilor, Fatherland, UDAR și Partidul Comunist. Uh, avem uh, mai multe sondaje de opinie, unul ultimul uh, din luna septembrie, luna trecută, și în conformitate cu acest sondaj, se pare că Partidul Regiunilor se află pe locul întâi, apoi Bakhtivcina, adică Faderland, apoi Udar, și celelalte sondaje de opinie uh, confirmă faptul că s-ar putea ca UDAR să obțină mai multe voturi și Partidul Comunist a uh, obținut un rezultat surprinzător de bun, uh, foarte interesant. O să revin la acest aspect poate mai târziu. Acum să vedem cum stau lucrurile cu opoziția. We are talking about two main parties Aici vorbim despre două partide deosebit de importante, pentru că, de fapt, Partidul Comunist nu poate fi considerat a fi un partid serios în opoziție, uh, având în vedere că este puternic doar în sudul est și sud-estul uh, Ucrainei. Cred că acest, lucru se, acest concept se aplică doar Batkivșina și partidului UDAR. Cred că s-a urmărit la un moment dat modul în care a fost utilizat sistemul uh, judiciar, s-a, util, urmărit la un moment dat slăbirea poziției partidului Batkivșina și slăbirea poziției doamnei Iulia Timoșenko. Poate că nu e o falsă modestie, dar e adevărat că dânsa a reușit să promoveze acest partid. Situația a fost oarecum asemănătoare cu cea a Partidului Regiunilor, dar campania lor electorală a fost totuși uh, singularizată de către experții ucraineni și părea să fie favorită totuși în alegeri, pentru că a avut o campanie independentă, nu a vrut să se alăture uh, partidului Fatherland, în ciuda numeroase invitații, a promovat foarte mulți candidați independenți în anumite districte și ceea ce este important de asemenea este că uh, președintele, liderul partidului, uh, plecând de la anumite sondaje, a uh, a considerat că Iulia Timoșenko ar fi putut participa la uh, alegerile pre- prezidențiale. Acum, alegerile prezidențiale sunt prevăzute pentru 2015 și ar putea reprezenta o ocazie nemaipomenită de contestații uh, și se pregătesc deja încă de pe acum. Se pregătește terenul pentru alegerile de atunci. Și vedem că președintele acestui partid poate fi considerat drept un viitor potențial candidat serios, e gata eventual să încheie o alianță cu Faderland odată ce vor ajunge în Parlament, așa cum ne putem aștepta de altfel chiar acum la aceste alegeri. Cu toate acestea, uh, vedem că există o percepție polarizată despre opoziție în rândul uh, opiniei publice, în rândul oamenilor politice. Și ne putem pune întrebarea, care vor fi evenimentele cheie, cele pe care, spre exemplu, le-am menționat la început, uh, ideea, conceptul acesta de putere verticală, cum aceste concepte pot afecta, pot modifica întreaga culoare a campaniei electorale în sine. Nu știu cât timp mai am la dispoziție, domnule președinte. Aici e o reprezentare destul de vizuală a un, rezultatelor unui sondaj și am Uh, vrut să vă arăt acest grafic pentru a vă arăta că alegerile nu sunt, uh, zarurile nu sunt uh, aruncate dinainte. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul profesor Beci. A sort of break, but my old friend Lord Stockton make me always confused. But, uh... Are cuvântul deci doamna Birch deci vă dau cuvântul. Through. Sorry? Two minutes. Elections. Because of the distrust, although the... Având în vedere de lipsa de încredere, deși opoziția a fost de acord cu legea electorală, cu noul sistem electoral, uh, știm că atmosfera politică este foarte tensionată și s-a ajuns la un consens în ceea ce privește legea electorală și asta pe spuza aspectului tehnic, ceea ce nu e ceva nou. S-au făcut compromisuri și oficiale, funcționari, au trebuit să găsească soluții tehnice concrete. De aceea vor exista poate anumite neajunsuri și lipsuri care s-ar putea să ducă la dispute postelectorale. Și vedem că există deja încă de pe acum anumite probleme tehnice, dar multe dintre aceste eventuale probleme tehnice s-ar putea manifesta după alegeri și care ar fi eventualele scenarii. Uh, eu ce încerc eu să fac este să am o imagine nuanțată. Sondajele în ceea ce privește reprezentarea proporțională pe aceste liste nu sunt foarte clare, pentru că nu ne spun foarte clar cam cum va arăta rezultatul. Lista aceasta a atras foarte multe atenții, atenție și partidele de, din opoziție sunt, ne așteptăm să aibă rezultate mai bune decât Partidul Regiunilor. Cu toate acestea, viitorul rezultat al uh, alegerilor va fi uh, hotărât în anumite districte. Avem uh, un număr mare de candidați, lucru care poate să ducă la anumită confuzie pentru alegători și vedem că avem 45% din acești candidați care sunt numiți în mod independent și ne așteptăm ca partidele de opoziție să aibă rezultate mai scăzute în aceste districte. Apoi, noi ne așteptăm la o situație de instabilitate și asta plecând de la uh, alegerile precedente și felul în care acestea s-au, uh, s-au derulat. S-ar putea să existe o redistribuire a cărților, s-ar putea să, ca acești de, candidați independenți să aibă câștig de cauză. Lucru care ar însemna că, plecând de la rezultatele sondajelor actuale, este foarte greu să prevedem ce se va întâmpla concret pe durata acestor alegeri, care vor fi rezultatele. Și am putea spune că în momentul în care discutăm despre echilibrul de putere, acesta este în continuare controlat de către președinte. Constituția este foarte clară în acest sens. Avem un sistem semiprezidențial care permite președintelui să numească primul ministru. Deci alegerile sunt importante, dar în principal în contextul acesta de a crea un teren de joc care să permită jucătorilor să se poziționeze pentru alegerile prezidențiale din 2015. Mulțumesc! Dziękuję. Mulțumesc foarte mult, iar acum are cuvântul doamna profesor Sarah Birch. Um, Mulțumesc foarte mult. După contextul pe care l-am auzit uh, din partea colegei mele, aș vrea să vorbesc despre procesul electoral ca atare și aș vrea să vorbesc uh, în primul rând despre anumite elemente cheie care au fost uh, cauze de îngrijorare în cadrul dreptului internațional, celor mai bune practici, codul de conduită electoral și în legătură cu angajamentele Ucrainei față de dreptul internațional. Aș vrea să încep uh, să vă spun uh, pe scurt câte ceva despre fundalul uh, conceptului de integritate electorală. Ce înțelegem noi prin aceasta în dreptul internațional? Există mai multe angajamente pe care unele țări și le iau în dreptul internațional și aceasta arată că alegerile pot fi subminate și manipulate în trei feluri. Uh, în primul rând, dacă legea electorală este manipulată în așa fel încât uh, să permită o intervenire în această lege și dacă Doi, dacă campania este organizată în așa fel încât să contravină standardelor internaționale și, de asemenea, pot, se poate mm, manipula și procesul administrativ în felul în care, depinzând de felul în care este uh, pus în aplicare procesul administrativ uh, de derulare al alegerilor care contravine standardelor internaționale. Dacă vreuna din aceste manipulări este destul de gravă, atunci alegerile pot fi considerate ca fiind compromise. Acestea fiind spuse, integritatea electorală și credibilitatea electorală nu sunt o chestiune de alb și negru. Nu e vorba de alegerile care sunt fie alegeri libere și corecte, fie absolut manipulate și voi reveni la acest punct. Acum, uitându-ne la Ucraina, Iată o istorie a sistemului electoral pe scurt din uh, Ucraina. Între 1990 și 1994, Ucraina încă a păstrat uh, sistemul din Uniunea Sovietică cu circumscripții de, cu membri unici. Apoi, în 98, a avut un sistem paralel mixt, în care jumătatea membrilor din Parlament erau alegeri pe liste, pe liste proporționale și alții reprezentanți de circumscripții, iar uh, apoi, între 2006 până în 2010, s-a folosit un sistem de reprezentare proporțională cu un prag electoral de 3%. Apoi, sistemul electoral din 2012 a văzut o, uh, o reformă puternică. S-a întors la un sistem mixt paralel uh, în care 50% din uh, din 146 de mm, membri erau uh, umpluți prin uh, sistemul de liste proporționale și alții prin reprezentanți de circumscripții, pragul electoral fiind ridicat la 5%. Au apărut și anumite elemente noi, adică blocuri de partide care au fost uh, permise la uh, candidatură și candidații nu pot să mai candideze atât pe listele proporționale cât și ca reprezentanța ai unor circumscripții după o hotărâre a Curții Constituționale din aprilie 2012. Această reîntoarcere la un sistem amestecat a fost considerat în 2010 ca fiind prima dată că se putea folosi în alegerile locale, unde însă, din păcate, a fost uh, criticat la nivel internațional pentru că S-a considerat că nu au fost bine organizate aceste alegeri, mai ales accesul la vot. Reglementările prin care, de exemplu, și candidații puteau să-și pună numele pe uh, buletinul de vot. acesta a fost destul de controversat, uh, acest aspect, uh, și de aceea au existat multe critici. E vorba aici și de interzicerea unor blocuri de partide. Deci lumea și-a exprimat îngrijorarea despre ceea ce se întâmpla în 2010. Acum, care sunt chestiunile care se discută în legătură cu alegerile parlamentare care trebuie să aibă loc pe 28 uh, octombrie anul acesta? În primul rând, o chestiune de sistem electoral. Comisia de la Veneția și OSCE-ul au criticat împreună uh, proiectul de lege uh, electorală care a fost revizuit în 2011 și au considerat că anumite puncte nu sunt rezolvate și anume, în primul rând, interzicerea blocurilor electorale, nu este foarte clar care este justificarea pentru aceste interziceri din punct de vedere democratic. Apoi, un al doilea criteriu este lipsa de criterii clare pentru a stabili granițele. S-a dat sau uh, lăsat puteri prea discreționare celora care vor să stabilească granițele uh, între circumscripții, nefiind foarte clar care sunt, este linia directoare după care se urmează uh, să se procedeze. Iar apoi uh, au existat și anumite probleme în legătură de, uh, cu aceste granițele, granițe care ar fi favorizat anumite partide prin felul în care au fost trasate. O altă problemă care este asociată cu uh, reîntoarcerea la circumscripție cu candidat unic a fost posibilitatea tocmai aceasta de a manipula granițele circumscripției când există un sistem proporționat pe liste, această problemă nu mai există. Au mai existat și nereguli uh, semnalate în legătură cu uh, finanțarea campaniei electorale, mai degrabă lipsa de transparență și lipsa unei cerințe suficiente față de partide de a-și uh, face rezerve de fonduri pentru a putea folosi aceste fonduri după aceea în campaniile electorale și lipsa unei limite de finanțare a un campaniei electorale. În general, acesta este o problemă care persistă în Ucraina. Acest raport mai uh, a adus cu sine și îngrijorări cu privire la limitele uh, pentru impuse unui candidat care are dreptul la candidatură, mai ales atunci când ai fost, de exemplu, uh, ai dosar penal, ai cazier și poți să te prezinți ca și candidat la alegeri. Am extras un paragraf din raportul Comisiei de la Veneția care spune că restrângerea Uh, drepturilor persoanelor uh, din anumite categorii de grupuri care nu mm, ar trebui să poată să participe ar trebui să se întâmple cât de repede, mai ales când persoanele respective au fost acuzate de o uh, infracțiune gravă, care, bineînțeles, um, apoi trebuie să tragă după sine și o penalizare din punct de vedere politic. Deci există o interzicere generală pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracțiuni. Aceste îngrijorări pe care le vedem în această analiză și campania, așa cum s-a dezvoltat ea până acum, a adus cu sine multe îngrijorări în ceea ce privește și derularea alegerilor. Prima îngrijorare de care vreau să vă vorbesc este dacă o alegere poate fi considerată liberă și corectă dacă unii lideri ai opoziției se află în închisoare. Există două posibilități de răspuns la această întrebare. În primul rând, o chestiune care a fost deja um, subliniată de către Comisia de la Veneția este că această situație ar putea să reprezinte o încălcare a drepturilor uh, a dreptului internațional, însă faptul că partide din opoziție nu au fost uh, lăsate să participe la alegeri. Aceasta este într-adevăr un lucru foarte grav, ceea ce a fost cazul uh, în uh, anumite, pentru anumite persoane care nu au fost lăsate să participe la uh, votul pentru cele 146 de locuri din Parlament. Apoi, uh, în ceea ce privește participarea la campania electorală, de obicei, se alege un lider al unui partid care să poată conduce campania electorală fiind vocea cea mai efectivă. Dacă, bineînțeles, dacă această persoană, lider, nu există, aceasta aduce un dezavantaj pentru partidul respectiv, fiind dat că persoana respectivă nu era lăsată să participe, ceea ce este o discriminare în cazul legii electorale, care este oarecum similară cu uh, interzicerea accesului la, uh, pe lista de candidați. O altă chestiune importantă este abilitatea unui partid politic de a face campanie într-o alegere care este o chestiune mult mai gravă, probabil, decât cele pe care vi le-am uh, menționat înainte. Când este vorba de o alegere parlamentară, este cu atât mai nejustificat să se interzică unor persoane să participe la, uh, pe lista de candidați. Sigur că la alegerile prezidențiale ar fi mult mai grav, însă, în acest caz, când vorbim de alegerile parlamentare, se pune problema eficienței unei campanii care a fost, de exemplu, organizată de Bat Kirșina, de Partidul Patria în anul 2010. Uh, Domnul Caval a mai menționat câteva elemente legate de hărțuirea la adresa opoziției care au dus la proteste pe stradă și elemente din legea electorală care limitează, de fapt, uh, posibilitatea de campanie și posibilitatea de reflectare a acestei campanii în mass media. De fapt, e vorba de o formă de cenzură, așa a fost ea declarată de către multe persoane care au fost observatori la fața locului uh, mai multe îngrijorări în ceea ce privește libertatea mass media au fost exprimate cu aceste ocazii. Mass media nu poate să-și exprime liber uh, cuvântul cu adevărat și uh, campania este de aceea de foarte multe ori uh, neautentică. S-a mai menționat și folosirea resurselor administrative. Acesta este un punct important în uh, Ucraina. Abuzul de resurse de stat pentru scopuri electorale a fost o îngrijorare foarte mare în Ucraina înainte. În anumite țări din acea regiune această problemă persistă în, din 1991 încoace. Persoanele care au observat campania electorală la fața locului au confirmat faptul că acest abuz de fonduri este într-adevăr o problemă. Domnul Caval a mai menționat o problemă la început cu privire la reprezentarea partidelor în comisiile electorale, deci felul în care se formează comisiile electorale uh, este foarte important, însă, din păcate, majoritatea partidelor din opoziție nu au avut niciun reprezentant în uh, bordul comisiilor electorale, ceea ce, bineînțeles, a dus cu sine multe îngrijorări uh, cu privire la corectitudinea în care se fac valorile de către comisia electorală și despre felul în care funcționează acestea în ziua alegerilor. Bun, acum Haideți să analizăm ce se întâmplă în ziua alegerilor. Există câteva chestiuni uh, care devin foarte importante în această zi, bineînțeles. Un element esențial este uh, plasarea de camere de luat vederi, webcams, în, stații, în secțiile îmi scuze, de votare. O problemă care a apărut în Ucraina mai de mult, uh, s-a făcut și în Rusia, în Georgia, în Azerbaijan, așa ceva și pare să fie o chestiune care să țină de reducerea fraudei și îmbunătățirea transparenței dar ar putea să fi, acesta ar putea să fie unul din efectele secundare, dar s-a pus problema costurilor și justificării unei astfel de măsuri din punct de vedere financiar. Am auzit că se vehicula o cifră de 124 de mii de dolari pentru a putea plasa o astfel de cameră. Și, de altfel, o astfel de cameră nu poate să fie focusată, focalizată decât pe un câmp de vedere limitat. Așadar, probabil că există o posibilitate limitată a acelei camere de a capta eventualele probleme iar uh, dacă se întâmplă să se uh, fraudeze ceva în uh, alt unghi decât cel al camerei, bineînțeles că aceasta nu va apărea. Apoi aceste camere nu um, fac decât să acopere și alte aspecte din procesul electoral care, uh, din păcate însă, nu, nu sunt destul de bine reprezentate. Acum, se poate ca aceste măsuri uh, să fi, fost, uh, să fi avut o intenție bună, dar uh, nu au dus la consecințele care se doreau, adică la îmbunătățirea transparenței. Asta este ceea ce a constatat și opinia publică în general. Folosirea unor camere de luat vederi în alte țări a dus la faptul că mulți oameni au fost descurajați să participe la vot și deci prezența la vot a scăzut din cauza acestor camere. O altă problemă este că legea electorală este destul de ambiguă în ceea ce privește puterile acordate um, autorităților interne de a combate fraudele în cadrul uh, procesului electoral. Observatorii, cel puțin, uh, pot uh, să intervină în general pentru a putea opri acțiunile ilegale, dar, de fapt, uh, există o dispută cu privire la cât ar putea să intervină aceștia sau nu. O altă problemă este legea prin care Comisia Electorală poate să declare rezultatele unor alegeri ca fiind invalide pe baza unor standarde destul de arbitrare. Deci, faptul că se poate face așa ceva uh, se justifică prin, de exemplu, distrugerea buletinelor de vot sau uh, prin distrugerea localului Câteodată au fost distruse până la 20% din buletinele de vot. S-ar putea, de exemplu, însă în anumite cazuri ca 5% din uh, buletinele de vot să fi fost uh, distruse și aceasta să fi schimbat cu adevărat uh, rezultatul alegerilor. Însă, în general, Comisia Electorală nu poate în Ucraina să declare o alegere ca fiind neconformă cu legislația și aceasta pune într-adevăr multe probleme. Apoi mai există o problemă în legătură cu claritatea în legea electorală despre um, plângerile care se pot uh, depune față de rezultatul alegerilor. Există în multe țări mai multe proceduri prin care se pot pune la îndoială rezultatele alegerilor, însă în Ucraina aceasta nu uh, este încă rezolvată această chestiune. Dacă ne uităm acum la misiunile de observare internațională, probabil că acestea vor fi îngrijorate de punctele pe care le-am menționat eu aici și de alte chestiuni pe care le vor vedea la fața locului. Este însă foarte improbabil ca pe baza ceea ce s-a întâmplat până acum la nivelul observărilor electorale la fața locului să se poată um, schimba cu totul sistemul electoral din Ucraina sau să se spună că alegerile din Ucraina sunt nedemocratice și nelibere și că nu pot să beneficieze de credibilitatea comunității internaționale. Mi se pare foarte improbabil să se întâmple acest lucru, având în vedere rezultatul pe care l-au avut până acum misiunile electorale. Probabil că aceste misiuni spun că alegerile vor fi complet clare și sunt clare și foarte echitabile. Nu știm care va fi rezultatul la aceste ultime alegeri, dar se pare ca, uh, că, ca și la celelalte alegeri dinainte din Ucraina, Verdictul va fi oarecum la mijloc, probabil. Au existat întotdeauna evenimente care se întâmplă pe parcurs. S-au mai întâmplat și lucruri de la ultimele alegeri până acum și acestea cu siguranță vor influența rezultatul concluziilor acestor comisii electorale de supraveghere. Acțiunile care au loc în ziua votului, incluzând aici transparența la, bulet, la secțiile de votare și accesul observatorilor la locul respectiv vor influența și ele, bineînțeles, rezultatul acestui raport. Comunitatea internațională plasează o importanță deosebită pe aceste chestiuni. Apoi, abordarea cu privire la disputele postelectorale, care a fost o problemă până acum, va trebui să vedem ce se va întâmpla pe 23 octombrie, este nevoie să așteptăm însă ca tot procesul electoral să se fi finalizat pentru a putea trage o concluzie cu privire la ceea ce s-a întâmplat după aceea. Toată lumea este de acord, așa cum a spus și mm, colega mea, doamna Vorcec, că alegerile din 2012 vor fi un indicator important uh, pentru evoluțiile politice din Ucraina și că vor arăta de asemenea și ce se va întâmpla cu alegerile prezidențiale probabil pe viitor. În general, în lume nu este neobișnuit ca procesele electorale să treacă printr-un proces de susuri și josuri până când un uh, stat uh, ajunge până la urmă la un grad de democratizare total. Acesta este patternul pe care l-am văzut în Ucraina și până acum. Nu este deloc uh, neobișnuit. Ar fi foarte nefericit dacă ar exista o recădere în condițiile dinainte și de aceea comunitatea internațională este foarte îngrijorată cu privire la alegerile care vor avea loc în curând. Pentru că, după cum spuneam, vor fi un indicator puternic pentru direcția în care merge Ucraina. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo, pani profesor. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă profesor. Vă mulțumesc pentru această interpretare cuprinzătoare a tuturor evenimentelor din uh, perioada preelectorală în Ucraina. Cred că pregăt- ă, ă, reuniunea de astăzi reprezintă o ă, pregătire foarte utilă pentru ziua alegerilor, dar și uh, pentru ce se va întâmpla după alegeri. Vom putea interpreta mai bine toate evenimentele. E, sunt date care uh, sunt foarte, foarte utile pentru noi. Nu putem trage toate concluziile, dar ascultăm cu mare atenție ce aveți să ne spuneți. Așa cum am spus înainte, o să-i dau cuvântul domnului Galer pentru că uh, urmărim împreună situația din Ucraina. Da. Domnul Galer, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi uh, o comunicare. Un ziar important din Germania a raportat uh, astăzi uh, despre faptul că dispune de raportul coc vajnievski și am rugat de aceea într-o scrisoare președintelui uh, Parlamentului să ne transmită și nouă această scrisoare, mai precis mi se va transmite mie și după aceea vă voi face eu uh, să parvin acest document. Îmi pare rău când deputații sunt de obicei ultimii care sunt informați sau primesc astfel de documente importante. Vroiam să subliniez acest lucru acum la începutul intervenției mele. Voi continua în engleză pentru a evita orice fel de neînțelegeri uh, sau o interpretare greșită a spuselor mele și aș dori să spun chiar din capul locului că uh, în urma vizitei uh, cu colegul Coval pe care am efectuat-o împreună și uh, Uh, colegii, cu colegii care au contribuit la rapoartele intermiare, aș dori să spun că uh, mă îngrijorează situația actuală și aș dori să spun că mă îngrijorează și situația față de ultimile alegeri. Nu cred că e vorba doar despre nuanțe de gri mai deschis sau mai închis. Cred că problema e abordarea total diferită a celor care organizează uh, alegerile care au această răspundere uh, decât uh, situația din 2010, de la ultimile alegeri. E un lucru care e evident uh, și care se observă în întreaga țară. Aș dori să încep cu mass media. S-a vorbit despre mass media, mai ales în primul raport interimar de la observatorii OSCE și se spune că trebuie să fim foarte clari foarte, uh, foarte fermi. Trebuie să recunoaștem că uh, uh, din toate sursele de informare, sursa cea mai folosită este televizorul. Și se spune că această campanie electorală se uh, caracterizează printr-o lipsă uh, uh, foarte importantă a pluralismului politic de la, la televiziune. posturile de televiziune cu transmisie Uh, națională nu uh, pun la dispoziția tuturor uh, partidelor spații TV. Singurul post de televiziune privat care critică poziția autorităților face obiectul opresiunii. Iată ce uh, s-a consemnat la primul raport interimar și acest lucru nu este valabil doar pentru TVI, ci și pentru alte uh, mijloace de exprimare în masă independente. E o situație care ar trebui să ne îngrijoreze și care diferă de situația uh, de, din 2010. Mi-amintesc că cu toții ne-am declarat uh, satisfăcuți de faptul că libertatea de exprimare, libertatea mass media în Ucraina s-a îmbunătățit, lucru care între timp s-a uh, deteriorat uh, foarte mult. Și bineînțeles că aici uh, Uh, mai putem vorbi și despre această lege cu privire la calomnie care într-adevăr nu a fost promulgată, uh, dar sunt sigur că în cazul în care apare o majoritate uh, nouă în următorul Parlament, se va, acest lucru se va reflecta și în organizarea următoarelor alegeri. De fapt, aceasta, acesta este și scopul ascuns al președintelui pentru următoarele alegeri. Deci, mass media e, situația mass media e una. Apoi, uh, vidurile juridice, s-a vorbit despre ele, un membru al Comisiei Electorale cu care am vorbit ne-a spus foarte clar uh, și foarte răspicat, e o lege care a fost făcută de politicieni pentru politicieni. A descris foarte, foarte bine situația uh, și cred că în uh, punerea în aplicare a legii putem constata toate aceste inconsecvențe, toate, uh, toate vidurile uh, de care vorbeam. De exemplu, lipsa totală de linii directoare despre ce ar fi considerat o încălcare a prevederilor. Deci prevederile din codul penal și din codul electoral nu trebuie să fie criticate, dar aceste prevederi nu se concretizează prin punerea în aplicare de către autoritățile competente acestei legi. Autoritățile nu fac nimic. Un alt aspect uh, scandalos este alcătuirea Comisiei Electorale și aici uh, aș mai dori să mai, uh, îl mai citez pe președintele adunării parlamentare a misiunii de observare a Consiliului Europei, e un social-democrat, uh, domnul Swiss, domnul uh, e un uh, elvețian, Andreas Gross, care a spus că procedura de creere a comisiei electorale într-un întrebat dacă întrunește standardele Consiliului Europei, el a spus că e o adevărată farsă. Comisia electorală va fi formată în mod părtinitor de la, la scopul acestei comisii de la toate nivelurile, să, uh, e să aleagă oameni care uh, să uh, activeze ca, ca arbitri și nu ca jucători. Iată care este problema, așa cum a fost sintetizată de domnul Gross. În ce privește votul în sine, felul în care deciziile Uh, se iau de către uh, comisiile electorale. Câteodată, în anumite decizii, rezultatele au fost uh, total diferite. Deci, așa cum spuneam, lipsa totală de linii directoare. Uh, nu există condiții egale pentru toată lumea, de asemenea se folosesc uh, uh, fonduri de stat pentru campania electorală, anumite evenimente în orașe, în conformitate cu rapoartele partidelor. Aceste evenimente sunt adevărate evenimente electorale organizate de către partidul la putere. S-a întâmplat acest lucru și la alegerile precedente, sau, dar cred că nedreptatea era puțin mai echilibrată în întreaga țară. Însă acum constatăm că, într-adevăr, e vorba doar de o, uh, o, o parte, deci situația este foarte dezechilibrată. Bineînțeles că uh, cei care doresc să îi uh, deranjeze pe uh, alegători, uh, uh, partidul la putere a Uh, s-a asigurat că membrii Comisiei Electorale participă la o uh, tragere la sos, la o loterie și mai bine de 50% din persoanele alese au fost uh, înlocuite, ceea ce este încă o dată un semnal foarte clar că uh, aceste persoane nu uh, uh, își îndeplinesc misiunea de membri ai Comisiei Electorale. Bineînțeles că această situație are un impact asupra uh, locurilor cu mandat unic, în care orice loc care nu merge la unul dintre cele mai orice vot care nu merge la unul dintre cele trei uh, celelalte partide, e votul care merge automat uh, din oficiu la cel mai mare partid, știm de cine e vorba. Și acum a dori să mai spun că nu am încredere în niciun fel de sondaj de opinie, pentru că, încă o dată, trebuie să vedem cine le organizează, cine e în spatele lor și poate că există chiar un interes de a uh, se asigura că uh, cineva arată mai bine, nu mă uh, refer doar la partidul uh, de la putere, ci și chiar din opoziție pentru a crea anumite dezechilibre. Deci, haideți mai bine să așteptăm să așteptăm ziua alegerilor și, în fine, Bineînțeles, când liderii opoziției sunt în închisoare, influența sau uh, e o situație cu care nu ne-am mai confruntat înainte, cel puțin nu în 2004 când uh, Ianucovici a uh, măsluit rezultatul acestor alegeri. Pe drept cuvânt, nu a fost uh, trimis în justiție, a fost lăsat în peisajul politic, nu a fost tras la răspundere, dar de această dată situația este total diferită, iar impactul e imens și denotă foarte clar ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Patru colegi au dorit să ia cuvântul. Aș... Uh, a cincea persoană s-a anunțat, tocmai s-a anunțat și după aceea încheie, uh, uh, încheiem. Domnul Sarius Volski e primul vorbitor și domnul Rocek. Iată, șase vorbitori s-au scris la cuvânt, nu mai luăm pe nimeni. Fiecare va primi un minut și jumătate, astfel încât și uh, expertele noastre să poată răspunde la întrebări. Și doamna Hart dorește bun, bun, șapte vorbitori și acum am închis lista. Pentru că nu uh, avem cum să terminăm dacă nu până la ora 1. Vă rog foarte succint. Știu că aveți, uh, mai, mai avea, mai avea timp să discutăm uh, situația Ucrainei. Mulțumesc, domnul David. Sure was about to vote in... Mulțumesc foarte mult. Era pe, cât pe ce să apăs pe butoanele pentru vot în loc să apăs pe microfon. Bun, înainte de toate aș dori să mulțumesc colegilor și invitatelor noastre pentru această prezentare și aș dori eventual să mai adaug un punct la care nimeni încă nu s-a referit. Aici noi am vorbit despre diferite feluri și diferite tipuri de manipulare, însă nu am menționat manipularea din partea tribunalelor, din partea curților de justiție. Eu cred că întregul sistem judiciar uh, lucrează doar în, nu, în interesul anumitor grupuri politice și mi-aduc aminte că uh, au existat plângeri în acest sens. Unele au fost acceptate, altele nu și unele au putut să meargă până la curtea de apel, altele nu, ceea ce e evident că nu este în interesul și serviciul imaginii de marcă al acestei țări. Și dacă ne uităm la parametri, dacă ne uităm la valori, noi am vrea ca un... Ucraina să împărtășească acest, aceste valori și aceste standarde pe care Uniunea Europeană le are. Apoi, în momentul în care am vorbit despre acele partide fictive în anumite districte, în anumite cantoane electorale, faptul că e vorba de acei uh, candidați tehnici, între ghilimele, pe care oricine poate să-i cumpere, cel puțin se pare că avem aici dovezi în Parlamentul European despre cazuri de acest gen, și ce fac uh, tribunalele? Păi mai nimic. E regretabil acest lucru. Și vedem că în Ucraina se pare că s-a uh, hotărât deja dacă noi vom considera alegerile a fi corecte sau nu. Dar, doamna profesor, într-unul dintre diapozitivele dumneavoastră era o chestiune pe care ați evocat-o și anume uh, transparența. Ziua alegerilor trebuie să fie o zi uh, transparentă. Uh, Uh, aveți dreptate, democrația totuși este un proces și plângerile noastre se referă la un întreg proces. Modul în care acesta se desfășoară este regretabil. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Oamenii din această sală, domnul Sarus Volski, colegii, ne ocupam de acest subiect încă de prin 2004 și am pierdut numărul de alegeri la câte alegeri am fost în Ucraina de-a lungul anilor. Și iată că într-o dată o să fie un eveniment destul de criticat din punct, și de, deosebit de important din punct de vedere geopolitic în această țară minunată care se dirigează uh, către comunitatea internațională, se apropie de comunitatea internațională și merge în direcția euroatlantică. Uh, e pe cale de a semna acordul de asociere. Deci, iată, uitați-vă la cadrul cu care ne confruntăm acum și se pare că aceste alegeri se anunță a fi respectoase în ceea ce privește dreptul internațional și regulile în vigoare. Întrebarea mea este, există anumite precedente care ar putea să ne servească pentru a ghida această misiune a OCDE? Uh, scenarii în care, spre exemplu, liderii opoziției au fost, uh, știu aruncați în închisoare sau faptul că în tribunale se primesc, se admit anumite plângeri și altele nu. Uh, faptul că observatorii internaționali au declarat alegerile ca fiind corecte în anumite cantoane electorale și nu în altele și așa mai departe. Am o întrebare către domnul președinte din partea grupului nostru politic. De obicei, Parlamentul European uh, e un, un actor mai tânăr Uh, în ceea ce vrește aceste misiuni de observare a alegerilor. Știu că au existat foarte multe misiuni de foarte multă vreme din partea Consiliului Europei și din partea adunării uh, parlamentare uh, de acolo. Noi am fost mai degrabă nou veniți în această procedură, lucru care ar putea eventual poate să pună probleme, așa cum s-a întâmplat în 2004, unde au existat foarte multe elemente care au vrut să legitimizeze prima rundă de Uh, alegeri și au existat puncte de vedere diferite, opinii diferite, care nu își doreau exact același lucru. Acum întrebarea este următoarea. Dumneavoastră veți conduce această delegație, deci vă veți asuma acest drept de a avea eventual un raport diferit uh, față de raportul celorlalte instituții care uh, organizează observarea alegerilor, în cazul în care nu sunteți mulțumit de ceea ce constatați la fața locului, de situația de acolo. Uh, am spus deja în presa din Ucraina că voi evoca acest subiect, iată că le evoc acum cu dumneavoastră și aș vrea să știu dacă în materie de procedură, de reguli ce se aplică din partea Parlamentului European, dacă se poate avea un astfel de uh, raport. Microfon. Ah, Am zis un minut și jumătate fiecare, fără de care uh, o să trebuiască să depășim 12.30. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru faptul că ați organizat această audiere. Foarte multe informații utile și aș vrea să subliniez faptul că noi ar ar trebui să utilizăm aceste informații, e adevărat, însă ar trebui să evităm cu orice preț acea percepție și anume că am tras deja concluzii înainte ca uh, alegerile să fie avut loc. Sunt de acord că alegerile sunt un proces, nu sunt doar uh, o zi unică și concluziile trebuie să fie trase la finalul procesului. Lucru deosebit de important, în așa fel încât să avem credibilitate în ceea ce vrește concluziile noastre. Cel de-al doilea aspect. Eu sunt de părere că pentru a ne putea exprima, eu știu, îndoielile sau îngrijorările la timp, uh, ar trebui să subliniem faptul că există anumite, anumiți factori care pot pune probleme, să semnalăm acest lucru autorităților, să facem tot ceea ce ne stă în putință încă de pe acum pentru a putea îmbunătăți situația și ambianța alegerilor uh, ce urmează să aibă loc. De asemenea, la final trebuie să fim corecți, trebuie să fim drepți, imparțiali în uh, evaluarea noastră. Dar în același timp nu trebuie să uităm că suntem și politicieni și avem anumite interese geopolitice și concluziile noastre care trebuie să fie corecte și drepte trebuie să fie coerente de asemenea și aliniate cu interesele noastre geopolitice și cu agenda noastră geopolitică. Și la final, dacă îmi, trimite, îmi permiteți o notă de subsol, uh, s-au evocat foarte multe neajunsuri și lipsuri, dar Uh, poate că unele dintre aceste lipsuri și neajunsuri ar fi putut să fie, știu eu, subliniate când intervin chiar și în anumite state membre ale Uniunii Europene, acolo unde acestea intervin. Deci să nu uităm că asta se poate întâmpla și la noi. Mulțumesc, fiind dat că avem numai un singur minut și jumătate, vreau să o întreb pe doamna Volciuc N-ați vorbit nimic de Partidul Comunist. Ați putea să ne spuneți mai multe despre Partidul Comunist și despre rolul acestui partid după alegeri? A doua întrebare, ați descris situația din câmpul opoziției. Poate că puteți să ne spuneți uh, puțin uh, ce se întâmplă, care sunt modificările, ce se întâmplă când unul din liderii acestei partid este în uh, închisoare. Când vorbim despre Ucraina, avem câteodată senzația că oamenii au un ton agresiv, negativ, mai ales cei din uh, lagărul Batchișina. Și uh, vreau să știu uh, și în al treilea rând, dacă se poate să-mi răspundeți la o al treia întrebare, mi-a plăcut foarte mult cum ați întocmit mapa etnică. Cum vă explicați însă situația că avem 12 milioane de vorbitori uh, nativi de rusă într-o țară de 3, de 46 de milioane de locuitori, deci majoritatea sunt de fapt vorbitori de Ucraina, neană, mă scuzați, însă Partidul Regiunilor, care este bazat mai ales în regiune de est și de sud, dar majoritatea uh, și sondajele opinie și majoritatea în rezultatele alegerilor de data trecută au arătat că Partidul Regiunilor va putea câștiga din nou alegerile. De ce votează totuși oamenii pentru acest partid? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este foarte clar că vom merge la această misiune electorală cu o listă foarte lungă de probleme, de dubii și lacune pe care le cunoaștem și nu mai trebuie să le mai ascundem. Această misiune de observare electorală nu va putea ajunge la un rezultat precum am văzut în ultimii ani în uh, Ucraina și după cum știți și dumneavoastră că am făcut rapoarte multe despre aceste subiecte. Cred că ar fi trebuit să fie foarte clar acest lucru de la început. Raportul Kvasniewski și Pat Cox nu avea de fapt nimic de a face cu alegerile respective. Era vorba de o misiune umanitară și trebuiau să fie analizate proceduri uh, juridice, uh, de fapt mai multe procese, dar ceea ce am văzut însă este că în mod automat aceste rezultate, aceste comisii electorale au ajuns la un rezultat care își depășea cu mult mandatul care le-a fost atribuit și care până la urmă evaluau mai mult decât alegere, ci și circumstanțele alegerilor și care aveau o influență asupra procesului electoral. Eu sunt de părere că acest raport trebuie să fie publicat în întregime, pentru că mi-e teamă că tocmai în contextul rezultatelor uh, călătoriei domnului Galer și Coval la fața locului ar putea să fie abuzat raportul pentru uh, a influența alegerile. Cred că mai degrabă, dacă se publică, va putea ajuta la înțelegerea mai bună a situației din Ucraina. Și în al treilea rând, mi s-ar părea foarte greșit să se plaseze evaluarea alegerilor într-un context geopolitic, în care noi, de exemplu, explicăm că aceste alegeri au fost extrem de importante pentru a decide în ce direcție va merge Ucraina, dacă merge către Occident sau către Rusia. După părerea mea, în ceea ce privește Ucraina, eu cred că această țară are relații funcționale în cele două direcții și are nevoie de ele așa. Aceasta are de-a face și cu concepția Uniunii Europene. Aceasta nu poate însemna însă că Uniunea Europeană, care are acorduri de asociere cu această țară și face deci un, o uh, ofertă de colaborare foarte puternică cu Uniunea Europeană. Nu se poate deci ca Uniunea să tolereze evoluții nedemocratice sau care contravin principiilor statului de drept, uh, așa pur și simplu să le accepte și să nu zică nimic. Mulțumesc, domnul Sarius Volski. Uh, I have three questions. Uh, thank you, Chairman. Am trei întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, de ce Ați spus că liderii din uh, închisori uh, vor influența uh, sau alegerile dacă sunt sau nu corecte. De ce puneți un semn de întrebare la această frază? Dacă, de exemplu, luați pe Obama sau luați alt candidat și îl puneți în închisoare, considerați că alegerile din America funcționează și democrația e funcțională? Cred că e evident răspunsul la această întrebare. În acest context, consider că decizia de a ascunde raportul kwasniewski cox este una greșită. O a doua întrebare se referă la sedii unice. Una din concluziile pe care le-am citit spunea că opoziția va fi mai slabă dacă există mandate uh, unice, adică cu candidați unici pe circumscripții, decât pe listele proporționale. Mă refer la aceasta pentru că consider că candidații Udar și Batkivșina vor continua separat și nu vor prezenta un candidat comun. Aceasta este premiza. Dacă se pun de acord pe un candidat sau candidați comun, cum ar modifica aceasta rezultatele? Și a treia întrebare este care sunt concluziile, implicațiile acestor alegeri, uh, dacă sunt nedrepte, pentru alegerile prezidențiale din 2015, pentru că, de fapt, uh, se joacă de acum jocul prezidențialelor. Mulțumesc! Thank you Mulțumesc. Acum o să dau uh, cuvântul celor doi oaspeți în ordinea apariției. Uh, Mulțumesc foarte mult. Uh, au fost foarte, foarte Uh, multe întrebări interesante, dar aș dori uh, să mă refer la, mai ales la întrebările legate de liderii care se află în închisoare. Așa cum am spus, dacă ar fi vorba de alegeri prezidențiale și dacă principalul lider al opoziției, situația ar fi total diferită. Însă, având în vedere că e vorba de alegeri parlamentare și că doamna, partidul uh, doamnei Timoșenko participă la aceste alegeri. Așa cum am spus înainte, situația este în ce măsură Uh, participarea partidului său la, la alegeri e afectată de uh, faptul că e în închisoare și faptul că nu poate să participe la uh, alegeri. Uh, în ce măsură neparticiparea sa directă la alegeri influențează rezultatul? Așa cum am spus, e o chestiune gravă, bineînțeles, dincolo de chestiunile legate de drepturile omului și de libertățile individuale, uh, există problema legată clar de alegeri. Uh, Uh, în ce privește organizarea acestora, uh, doar faptul că liderul unui partid, partid care participă la ele, situația e compromisă. Dar, pe de altă parte, încă o dată, nu e vorba de alegeri prezidențiale și nu știu dacă suntem îndreptățiți să spunem că, deci, a priori, înainte chiar să se fi terminată uh, campania electorală și să se fi organizat alegerile, nu știu dacă alegerile automat sunt uh, nelegitime. M-am, înainte să vin uh, în această dimineață aici, m-am gândit la un aspect. E clar că au mai fost uh, precedente în legătură cu politicieni care uh, au fost în închisoare și nu au putut participa la alegeri. Uh, dar uh, sunt mai multe aspecte. În primul rând, legislația. Și aici e un motiv de îngrijorare mai puțin puternic, pentru că până la urmă există țări din Europeană care au legi care sunt asemănătoare, chiar și Regatul Unit. De exemplu, își poate priva un politician de uh, drepturi uh, electorale. Deci nu spun că această practică este neapărat acceptabilă, dar chiar legislația nu este motivul principal de îngrijorare, ci uh, fe, um, ori, um, cauza adoptării acestei legi. Și apoi, bineînțeles, situațiile individuale și folosirea acestei justiții selective. Dar, încă o dată, nu vom putea face niciodată o paralelă între țări, pentru că întotdeauna cazurile diferă de la uh, o situație la alta și există împrejurări specifice pentru Ucraina. Probabil că găsim legi asemănătoare în alte țări, ceea ce nu înseamnă că situația din Ucraina poate fi comparat din capul locului cu situația din alte țări doar pe baza legislației electorale. Trebuie să ținem cont de uh, contextul general și așa mai departe. Și cred că uh, situația din Ucraina este uh, specifică. Uh, în ce privește uh, aceste raioane în care uh, există un loc pe circumscripție și uh, dacă uh, partidul Patria, partidul uh, și Partidul Udar sunt uh, dezavantajate de uh, legislația electorală, cred că comentatorii sunt de acord uh, cu faptul că uh, în uh, alegerile precedente s-a spus că, într-adevăr, există foarte multe dezavantaje datorită faptului că partidul la putere folosește foarte multe resurse și care se văd mai ales în districtele în care există un uh, membru în aceste raioane s-au folosit uh, fonduri, uh, fonduri administrative în uh, alegerile din 2002 și a fost un motiv de îngrijorare. Deci eu aș spune că problema e că partidul la putere deturnează fondurile și influențează astfel rezultatul alegerilor. Deci, cred că până la urmă problema o reprezintă capacitatea opoziției de a uh, coopera. Mă opresc aici, o las pe colega mea să vorbească despre implicațiile uh, pentru anul uh, 2015. Mulțumesc, uh, Mulțumesc, domnule președinte. câte întrebări extraordinare și relevante am primit până în prezent. Poate nu o să reușesc să răspund la toate, îmi cer scuze dinainte. În ceea ce privește pluralismul mass media, este o chestiune importantă, însă trebuie să ținem seama și de contextul structural din Ucraina și faptul că există tentative deliberate de a manipula mass media. Nu avem uh, constrângeri structurale, ci avem Uh, canale de televiziune care sunt uh, private și din acest punct de vedere este evident că Ucraina nu are o televiziune publică uh, suficient de importantă care să poată fi prezentă pe piața mass media. Evident că acum există și o amplificare a problemelor. Există, deci, constrângeri structurale și anumite elemente sunt exacerbate și asta complică și mai mult lucrurile. Un alt aspect faptul că legislația nu este suficient de bună, nu este una de calitate. Din nou, lucru deosebit de important și nu e ceva nou. E foarte frecvent în Ucraina că legile sunt redactate pentru a servi anumitor interese politice și au neajunsuri, au lipsuri. Însă, ceea ce este important referitor la Ucraina și e un punct de vedere important care trebuie să fie monitorizat pe durata alegerilor și chiar și înainte de alegeri, este modul în care aceste neajunsuri și lipsuri sunt compensate. Cum anume? Poate vor fi probleme tehnice, dar acestea sunt oare compensate în mod corect, în mod drept sau sunt utilizate pentru a favoriza mai degrabă un partid decât altul. Deci trebuie să vedem cum anume, în ce mod, dacă este eficient sau nu, se rezolvă aceste neajunsuri, aceste lipsuri, în ce fel acestea pot afecta calitatea alegerilor. Și un alt aspect deosebit de important, m-am referit la tensiuni politice, la climatul acesta de tensiune care persistă. Este foarte interesant de constatat faptul că opoziția a fost de acord cu legislația electorală, care ulterior a fost utilizată, manipulată într-un anume fel, lucru care are consecințe. Și vedem că asta pune probleme în Ucraina. Oamenii politici lor le vine greu să anticipeze cum o anume o legislație poate fi utilizată ulterior uh, de către alte facțiuni politice. Și asta întotdeauna evident că pune probleme. Există diferențe, există neajunsuri, trebuie să vedem cum anume acestea vor fi, vor fi rezolvate. Bineînțeles, v-ați referit și la lipsa de calitate în uh, sistemul sistemul judiciar, modul în care funcționează tribunalele și uh, curțile de justiție. E clar că acest lucru va ridica probleme. Trebuie să ținem seama de to- toate aceste elemente, toți acești factori, cum aceștia vor fi manipulați și utilizați de către forțele politice. Câteva cuvinte despre Partidul Comunist. Partidul Comunist dispăruse la un moment dat. Uh, am avut apoi apariția Partidului Pensionarilor și apoi acesta s-a reformat pentru a răspunde așteptărilor unui, uh, unor alegători extrem de dezamăgiți. Și evident că ei învinovățesc Partidul Regiunilor pentru situația economică dezastroasă și e vorba de persoane care, în general, protestează, sunt frustrate și fac uh, și um, uh, sunt împotriva politicilor desfășurate de către uh, partidul uh, la putere. Acum, în ceea ce privește udară atitudinea acestea față de Partidul Comunist. Ehm, nu știu dacă putem vorbi despre adevărată mișcare de opoziție, nu știu dacă putem vorbi despre o alianță în noul Parlament. Partidul Comunist s-ar putea la un moment dat să poată să încheie anumite uh, alianțe, știu formale sau informale cu Partidul Regiunilor, dacă acest lucru le va permite să obțină o majoritate. Deci, uh, Uh, dar situația este uh, destul de clară în ceea ce privește Partidul Comunist. Acum, în ceea ce privește UDAR. UDAR, de fapt, se referă la acea fatigă, acea oboseală a clasei politice în general. Iar UDAR este foarte clar reprezentat, mai ales în capitală în alte părți e o dezamăgire prezența lor. Uh, se caută alternative. Acum, în ceea ce privește alegerile prezidențiale, este o piatră de temelie și de altfel întotdeauna așa a fost în sistemul din Ucraina. Însă, având în vedere uh, ambianța, atmosfera politică, având în vedere platforma politică, participarea la aceste alegeri este absolut crucială pentru în perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale. Nu s-a văzut niciodată ca vreun candidat care să nu fie obținut uh, rezultate bune la aceste alegeri să fie marginalizat ulterior. Nu. E un element cheie pentru ambele campanii, campanii electorale și e un element cheie pentru ca întregul teren de joc să nu cumva să fie ulterior uh, perturbat de alți factori și alte, alți candidați care se apară din senin. Mulțumesc! Dwa słowa komentarza do pytania pana posła Tanoka. Domnul Coval, mulțumesc foarte pe scurt un comentariu la ceea ce a spus domnul Tanac, care vorbea de metodica la lucrările noastre. Suntem într-un contact permanent cu domnul Galler și cu misiunea OSCE și cu ODHR și suntem și în legătură strânsă cu Consiliul Europei. În legătură cu NATO nu sunt lucrurile foarte clare momentan. Însă există deja prime semne că această colaborare va fi pozitivă. Cred că vom avea o înțelegere reciprocă foarte bună. Acum, în ceea ce privește aspectele juridice, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Poate că ar trebui să lăsăm Parlamentului drepturile să demonstreze cum poate arăta o colaborare chiar și în cazul unor conflicte. În general, însă, evaluarea mea pare să meargă, să arate că colaborarea merge fără probleme și domnul Galler vede același lucru. Însă avem uh, o problemă. Misiunea OSCE este, bineînțeles, misiunea principală. E vorba de o organizație care are o metodă destul de bună, cum după cum s-a dovedit, iar uh, votul, deci ziua votării, este doar o parte din uh, procesul electoral. Noi analizăm întregul proces electoral, dar și transferul de putere de după voturi, deci de după alegeri. Bineînțeles că în ceea ce privește alegerile ca atare, deci derularea zilei de votare, este extrem de importantă misiunea electorală și vom folosi informațiile pe care ni le va acorda. S-a mai pus întrebarea dacă concluziile noastre trebuie să fie analizate și din punct de vedere politic, geostrategic sau dacă mai degrabă trebuie făcută doar o analiză tehnică. Dacă facem o analiză politică, atunci vom avea, bineînțeles, mai multe interese politice care vor juca un rol important, poziția instituțiilor europene și va trebui să ținem cont și ce spune înaltul reprezentat și care este părerea grupurilor politice din Parlament. Vreau să spun uh, următorul lucru care mi se pare important. Delegația este foarte bine uh, organizată, avem uh, o compunere foarte bună a acestei, avem vicepreședintele Comisiei AFE, un vicepreședinte al Parlamentului și sunt reprezentate toate grupurile politice. Vom încerca să găsim o soluție foarte echilibrată. Sper să reușim, pentru că așa s-a întâmplat și în trecut și am reușit acest lucru. Nu a existat niciun conflict în cadrul delegației. Până acum însă nu văd nicio dificultate la colaborarea cu OSCE, cu um, Consiliul Europei. Noi vedem lucrurile la fel, după părerea mea. Trebuie, în schimb, să așteptăm pentru că ne va arăta timpul cum arată lucrurile. În ceea ce privește însă aspectele juridice și câtă autonomie ne putem permite, dar și cum se va vedea aceasta în colaborarea cu instituțiile respective, vom vedea și uh, ce se va întâmpla după aceste alegeri. Oricum, sunt foarte gata să vin să vă relatez despre ele și după aceea. Și în ceea ce privește misiunea de observare electorală, pot să vă asigur că vom face tot posibilul. Cam atât am avut de spus. Noi vom uh, veni în calitate de observator electoral și nu ne vom depăși uh, în niciun caz uh, competențele. Mulțumesc, spune președintele. Vreau să fac și eu câteva comentarii în final. Cred că o misiune de observare electorală nu trebuie să se uite strict la ziua alegerilor, ci că trebuie să se analizeze deci toate procesele care sunt înainte și după ziua votării. Tot procesul electoral contează. Vreau să fac 3-4 comentarii, dacă îmi permiteți. A existat întotdeauna lacune cei care au uh, falsificat alegerile în 2005 nu au intrat în închisoare după aceea ce au putut candida la următorile, următoarele alegeri. Cei care au fost în opoziție la ultimele alegeri sunt în închisoare acum. Este o oarecare diferență, pentru că defecte nu e egal cu defecte și problemele sunt chiar foarte diferite din punct de vedere calitativ. Această diferență calitativă trebuie să fie introdusă în raport. Rezoluția Parlamentului European din octombrie-noiembrie cred 25 noiembrie era 2010, cu privire la alegerile regionale și locale, care nu au fost atât de libere cum se spunea și cum au fost și alegerile prezidențiale înainte. Pentru că partidul lui Timoșenko, de exemplu, nu a putut să-și uh, înscrie candidatul în circumscripția în care dorea și Parlamentul European a spus foarte clar că a fost un regres față de ultimele alegeri. Față de alegerile prezidențiale și parlamentare din 2006, 2009 și 2010. Bineînțeles că nu sunt uh, toți oamenii îngeri și întotdeauna există probleme, oamenii fac greșeli, însă nu trebuie să băgăm totul în aceeași oală, pentru că există diferențe calitative, după cum spuneam, și nu trebuie analizat numai strict tehnic ce se întâmplă în ziua alegerii, ci și ce șanse are opoziția de a participa la procesul electoral, faptul că liderul opoziției este în închisoare, faptul că o serie de candidați la nivel local uh, ale opoziției au dificultăți foarte mari și în ceea ce privește șansele lor în circumscripția electorală și în ceea ce privește derularea campaniei. Cred, de asemenea, că ceea ce s-a spus despre libertatea presei este adevărat. Cele mai mari uh, companii de mm, televiziune și de presă aparțin premierului și președintelui. Nu se poate spune că e o situație independentă. Și ce mai rămâne e TV One, și știm exact ce se întâmplă la tv One acum. De câțiva ani deja se taie frecvențele, se taie uh, timpul de emisie, deci nu prea rămâne nimic, de fapt, și mai rămân câteva canale de televiziune care nu au mare importanță. Cred, deci, că evaluarea trebuie să conțină și aceste aspecte și dacă nu facem aceasta, nu vom avea o evaluare generală. Trebuie să încercăm să ținem cont de toate aceste puncte. Deci aceasta ar însemna că independența unei uh, misiuni de observare electorală trebuie să se vadă și prin faptul că facem o evaluare din partea Parlamentului și sper să nu avem probleme în această evaluare. Sper că ne va ajuta faptul că biroul extins și membrii Comisiei de Observare Electorală vor avea ocazia marți dimineață să se întâlnească cu președintele Kvașnevski și cu președintele Cox și să discute cu ei pentru a putea să își explice mai bine raportul, așa încât să se țină cont și de aspectele de care spuneam înainte. Domnul Posselt vorbea de justiție selectivă. Aceasta joacă un rol important și în alegeri și în raportarea despre ele. Vă mulțumesc, vă urez o zi bună și mulțumesc încă o dată oaspeților noștri și pentru faptul că nu ați urmat principiul lui politică este ceață pe canal și continentul e izolat. Mulțumesc!